Ich möchte gerne die Sitzung eröffnen und hoffen, dass noch einige den Weg zu uns finden. Aș dori să declar deschisă reuniunea de astăzi. Aveți ordinea de zi? Există obiecții? Nu. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 1-2 uh, decembrie. Vă rog ca pe parcursul reuniunii să analizați acest document și până la finele zilei să-mi comunicați eventualele obiecții. Există o obiecție? Da? Da, deci ni se spune că cabina spaniolă nu funcționează. Ok. Then we come to the chair's announcement. I speak in English. This uh, meeting... Trecem la comunicările președintelui. O să vorbesc în uh, engleză. Această reuniune este transmisă live pe internet, așa că vă rog să nu vă băgați degetul în nas. Avem uh, traducere în mai multe limbi cu câteva excepții. Übersetzt. Auch hinein übersetzt. So, wir haben den Tagesordnungspunkt 4. Early... Punctul 4. Învățarea în primii ani de viață în Uniunea Europeană. Este un prim schimb de vederi pe acest subiect o mm, avem pe doamna Hannibal, raportoare, care va prezenta astăzi raportul domniei sale. Termenul pentru predarea amendamentelor este 14 februarie, la ora amiezii. Pe 17 martie vom vota. Doamna Hannibal, aveți cuvântul. Chair, I'm Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt încântată că pot să prezint astăzi acest raport. Consider că subiectul este foarte important. Iată că este pentru prima dată când analizăm acest subiect în comisia noastră. Este important să analizăm ceea ce se întâmplă în primii ani din viața copilor, pentru că, iată, se dă astfel tonul evoluției ulterioare. Și este bine să știm că avem un bun start pentru a evita problemele de pe parcurs. Copiii care au uh, experiențe bune în primii ani din viață realizează mult mai multe pe parcurs. Așadar, salut această dezbatere. Din păcate, nu există suficientă documentare și cercetare în uh, Europa pe acest subiect. În Statele Unite s-au realizat foarte multe pe acest dosar, lucru care, iată, poate ne arată că ar fi cazul să ne ocupăm și noi de, acest, de această temă. Experiența din SUA arată că programele de intervenție rapidă, în special cele care vizează copiii dezavantajați, pot să ducă la turnuri socioeconomice cu urmări în viața adultă. Vedem mai, rezultate mai bune la școală, note mai bune, perspective mai bune de angajare, mai puțină infracționalitate, o sănătate mai bună. Deci trebuie să ne gândim la ceea ce se întâmplă în primii ani din viață pentru, iată, a implementa programe aferente. Discutăm despre sprijinirea uh, adaptării sociale, sprijinirea uh, învățării limbilor străine și așa mai departe. Când discutăm despre primii ani de viață, uh, trebuie să vedem cum anume putem continua aceste programe pentru a avea durabilitate. Din păcate, a investi puțin în uh, primii ani din viață se poate traduce mai târziu în costuri uh, crescute în ceea ce privește intervențiile de la o vârstă mai înaintată. Uh, dacă am avea un bun start, atunci cu siguranță efectele pozitive s-ar resimți. De asemenea, cheltuielile cresc și când vine vorba de contracararea problemelor sociale date de infracționalitate, șomaj și așa mai departe. Nu sugerez acum să avem o politică comunitară în ceea ce privește primii ani de viață. La urma urmei avem sisteme și tradiții educaționale diferite, diverse. Educația în primii ani este reglementată în sisteme foarte diferite la nivelul Uniunii Europene. Acest raport nu dorește să schimbe asta, ci mai degrabă dorește să analizeze cum putem să îmbunătățim situația din primii ani de viață, cum putem să uh, ne facem simțită prezența la acest nivel. Există variații clare între statele membre în ceea ce privește calitatea uh, serviciilor din primii ani de viață și modul în care aceste programe și servicii sunt implementate. Diferențele sunt extraordinare. Raportul, uh, iată, recunoaște faptul că o, o soluție unitară uh, pentru care acronimul în engleză ar fi ECEC, reprezintă un uh, rezultat la care vom ajunge greu. Mai bine ar fi să avem un cadru european cu valori și ob- obiective comune. Unele state membre sunt uh, lideri în ceea ce privește implementarea serviciilor ECEC, dar trebuie să facem mult mai multe. Primii ani de viață se referă la perioada de până la șase ani. Deci discutăm despre vârsta despre, uh, ani, despre vârsta la care copiii merg la școală. A existat un raport în ceea ce privește educația și formarea în primii ani de viață și acesta arată că primii ani de viață se bucură de cea mai de atenție foarte scăzută și investiție foarte scăzută. În general, de la 0 până la 3 ani se pune accentul prea puțin pe evoluția cognitivă. De la 3 până la 6 ani, accentul cade mult prea puțin pe sănătate, nutriție și evoluție psihosocială. Așadar, avem nevoie de o abordare echilibrată. Vrem să schimbăm puțin abordarea. Vrem să nu mai uh, privim uh, educația din primii ani de viață, grădinițele ca fiind acel loc în care femeile pot să-și parcheze copiii pentru a putea reveni pe piața muncii. Vrem uh, ca aceste sisteme de educație să fie niște locuri în care copiii, iată, pot să evolueze, pot să se dezvolte și pot să, aibă, și pot să le fie îmbunătățite șansele pentru viitor. Programele acestea care se axează, de exemplu, pe copiii dezavantajați, pot să aibă efecte foarte benefice. Trebuie să ne îngrijoreze încă un lucru, și anume angajamentul parental, care este esențial dacă este să discutăm despre beneficiul copiilor. Putem să creăm programe de educație parentală și de sensibilizare parentală în acest sens. O idee foarte importantă este, abordare, este încurajarea abordărilor la nivelul uh, comunității, astfel încât la nivelul membrilor comunității să fie îmbunătățite oportunitățile de sprijinire a dezvoltării copiilor. Este important ca familiile să poată să își asume astfel de activități în interesul superior al copilului. Deci discutăm despre o abordare care vizează copilul, are copilul în centrul ei și mizează și pe implicarea parentală. Adesea, educatorii, învățătorii nu știu cât de important sunt primii trei ani din viață. Trebuie să transmitem acest mesaj foarte clar. Campaniile pot fi foarte utile când discutăm despre ce mesaje trebuie să transmitem familiilor. Trebuie să subliniem importanța implicării taților în educație, trebuie să discutăm despre importanța nediscriminării între băieți și femei, importanța ascultării copiilor și detectării timpurie a unor nevoi uh, speciale. Avem nevoie de pregătire mai bună pentru asistenții sociali care lucrează cu copii și uh, asistenții medicali. De asemenea, avem nevoie de un sistem care să vizeze programele de comunicare, monitorizare, evaluare. În multe state membre, când analizăm situația copiilor defavorizați, vedem că educația preșcolară nu ține cont de nevoile acestora. Asistenții sociali din acest domeniu care lucrează cu copiii de sub 3 ani uh, au uh, un venit redus. Și atunci ar trebui să analizăm și situația celor care au grijă de copii, să ne asigurăm că aceștia sunt remunerați ca atare și că au, la rândul lor, pregătirea necesară. În majoritatea statelor, uh, pregăt... Uh, educația copiilor este împărțită pe două nivele, de până la trei ani și de la trei ani încolo. Asta înseamnă că adesea serviciile nu sunt bine integrate și apar probleme. Serviciile așadar nu sunt implementate în interesul superior al copilului și în avantajul copilului. În acest raport încurajăm statele membre să implementeze sisteme pe deplin integrate. Există țări care au deja astfel de sisteme, Finlanda, Danemarca, Suedia și cred că am putea să luăm exemplul acestora. Trebuie de asemenea să uh, garantăm și accesul la servicii. În multe state membre, serviciile acestea sunt foarte scumpe, multe familii nu și le permit și numărul de locuri uh, este limitat. Trebuie să vedem cine are nevoie de aceste servicii, pentru că acest aspect este crucial. Trebuie, analizată și, trebuie analizat și schimbul de bune practici între statele membre. Am spus deja că sistemele sunt foarte diferite. În Franța, copiii uh, încep să meargă la grădiniță la 2 ani. Nu sunt însă obligați să o facă până la vârsta de șase ani. În Marea Britanie, uh, ei merg la școală la, la grădiniță la 5 ani. Deci, trebuie să avem un sistem european de schimb de bune practici. Este regretabil faptul că fondurile structurale și sisteme precum Comenius, sisteme de schimb de experiență, nu sunt suficient uh, utilizate. Dorim ca statele membre să, fie, să devină mai sensibile la aceste programe pe viitor. Aceasta este o recomandare cheie din raport. De asemenea, avem nevoie și de date concrete la ora actuală, datele privind copiii mici sunt fragmentare la nivel european. Așadar, avem nevoie de date empirice de o mai bună calitate. Avem nevoie de date concrete calitativ, cantitativ, privind situația acestor copii. În general, Statele Unite sunt foarte și statele vorbitoare de limba engleză sunt foarte implicate când vine vorba de învățare în primii ani de viață. Însă nu dorim să ne bazăm strict pe experiența SUA, pentru că situația acolo este foarte diferită de ce se întâmplă în Europa. Este dificil să facem comparații la acest nivel și de aceea cred că am avea nevoie de o abordare comparată interstatală pentru ca statele membre să învețe unele de la celelalte. De a, s-a mizat, uh, s-a discutat, de exemplu, despre modul în care copiii trebuie să învețe în spațiul vorbitor de limba engleză și la un sistem uh, comparat, după cum spuneam. Așadar, avem nevoie de un schimb de bune practici, astfel încât să învățăm unele de la ceilalți. Trebuie de asemenea să uh, mizăm și pe implementarea programelor ECEC. Salut așadar această inițiativă. Uh, aștept să cooperăm cu Consiliul și cu Comisia. O să discut în câteva săptămâni și cu președinția maghiară în săptămâna turcoaz pe acest subiect. Deja am luat legătura cu cabinetul doamnei Vasiliu și cred că avem, iată, un document pe marginea căruia lucrează toate cele trei instituții. Sper să mă pot bucura de sprijinul dumneavoastră uh, la acest dosar. Mulțumesc! Uh, Hannibal? Președinta, mulțumesc, doamna Hannibal. Vă atrag atenția asupra unui lucru. Consiliul deja în uh, 2002 a abordat la Barcelona acest subiect și a spus că până în 2010 uh, vor uh, surveni foarte multe schimbări în mod obligatoriu. Constatăm însă că schimbările întârzie să apară. Sigur, apar uh, schimbări la nivelul anumitor state, însă asta se datorează mai mult capacităților familiilor și nu sistemului. Discutăm despre situații în care copiii pot să meargă la creșe și mamele se pot întoarce la lucru. În țara mea, uh, oferta de creșe nu a fost atât de mare pe cât ar fi trebuit să fie, dar recuperăm acum. Iată, poate acesta este un rezultat al acestui schimb de experiențe. Să nu uităm că ne aflăm sub sabia lui Damocles, sabia subsidiarității. Nu putem să obligăm pe nimeni să facă ceva, tot ceea ce putem este să um, mizăm pe impulsurile date de comisie impulsuri care, cu sprijinul Parlamentului, să ajungă la Consiliu, astfel încât uh, să se vină cu promisiunea că, într-adevăr, se face ceva. Sigur, însă, după un an, doi ani, întrebăm uh, ce uh, s-a realizat în termen de bune practici. După cum a spus doamna Hannibal, există state de la care putem învăța și de aceea cred că ar trebui să dăm curs acestei abordări. Discutăm despre obiectivele Europa 2020. Nu vrem să avem abandon școlar în rândul celor mici. Dorim să creștem, dorim să dorim să scadă abandonul școlar de la 15% la 10%, astfel încât copiii să poată beneficia de o educație mai bună. Asta în special dacă nu au posibilitatea să beneficieze de o educație propice în mediul familial. Deci, există un motiv bine întemeiat uh, pentru a sprijini acest raport. Dau cuvântul acum colegilor din sală, domnul Țver. Za besedo, gospa predsednica. Uh, najprej bi se rad uh, zahvalil oziroma pohvalil to inicijativo na področju predšolske vzgoje. A je prevod? It doesn't work. Uh, torej mislim, da je, it works. In English not? Ok, mislim, Please. da je osnutek poročila kolegice. Uh, Herr Kollege. Now working? Yes. Yeah, okay. Please. Okay. Ja. Eh, torej, colegița <laughs> meri Hannibal je prevzela zelo pomembno in... Aș dori să mă felicit colega care s-a ocupat de această inițiativă atât de importantă. Există anumite lipsuri eh, în privința educației și aș dori să felicit colega pentru această inițiativă. Credem că o Uniune, o Uniune Europeană puternică și viitorul acestei Uniuni vor depinde de investițiile financiare și de efortul pe care îl investim în copiii noștri. Primii ani sunt cei mai uh, importanți, cum a spus și doamna Hannibal. Acești ani reprezintă o etapă crucială în dezvoltarea copilului, mai ales în dezvoltarea cognitivă și psihologică, precum și fizică a copilului. Sunt de acord, de asemenea, că există niște lipsuri care nu au fost uh, luate în considerare până acum la nivelul Uniunii Europene. Avem anumite politici și practici bune în acest uh, domeniu. Există modele bune în anumite state membre. Chiar și unele dintre noile state membre, statele membre din Est, au uh, bune practici uh, care pot fi transmise statelor uh, membre mai vechi. Aici aș dori să mă refer mai ales la Slovenia și la Republica Cehă. Cred că raportul este destul de cuprinzător, însă cred că îi lipsesc anumite elemente. Nu s-a menționat suficient uh, mișcarea, alimentația uh, sănătoasă, însă până pe 14 februarie avem suficient timp la dispoziție pentru a înainta amendamente și a îmbunătăți documentul. Cât privește deciziile luate la Barcelona, ei bine, atunci uh, nu eram nici noi foarte siguri uh, ce recomandări sunt bune. Atunci când vine vorba de intervalul de vârstă de la 3 până la 6 ani, recomandarea a fost uh, următoarea. Aproximativ 90% dintre copii ar trebui să fie implicați uh, în, uh, într-un sistem de educație sistematică. În ceea ce privește intervalul de vârstă de la 0 la 3 ani, experții pur și simplu au oferit o cifră la întâmplare și au spus o treime. O parte dintre aceste recomandări, cred eu, ar trebui adaptate. În acești uh, primi ani de viață e important să avem uh, un procent ridicat de copii implicați într-un sistem de educație. Statele membre ar trebui să ia măsuri astfel încât uh, o mare parte dintre copii să facă parte dintr-un sistem educațional încă din primii ani de viață, pentru că copiii dobândesc anumite competențe cognitive și de altă natură în acești uh, primi uh, ani de viață. Acestea pot fi apoi uh, dezvoltate în anii care vin. Ne așteaptă multe în acest domeniu și mă bucur să aflu că și Comisia Europeană pregătește un uh, raport. Sper ca ambele rapoarte, al nostru și cel al Comisiei Europene, vor încuraja mm, măsuri viitoare în acest domeniu. Mulțumesc! Ähm, Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să încep prin a o felicita pe Mary Honeyball pentru acest raport. A făcut o treabă foarte bună până în acest moment. Ascultându-i uh, prezentarea, care a fost uh, foarte cuprinzătoare și foarte bună, mă gândeam că ar trebui să ne axăm pe punctele centrale care trebuie subliniate și reținute. Și aici uh, menționăm faptul că capitalul de valoare și resursele de valoare pe care le avem în Uniunea Europeană nu reprezintă neapărat uh, resurse energetice sau uh, resurse uh, regenerabile, ci bunul cel mai de preț pe care îl avem e reprezentat de copiii noștri și trebuie să reținem acest lucru. Și să o facem nu doar în cadrul acestei comisii, ci și cu alte ocazii. E adevărat, cum spunea și doamna raportor, faptul că primii ani de viață sunt foarte importanți. Există diverse teorii care insistă pe primii trei ani sau pe următorii trei în legătură cu evoluția uh, copilului. După acești ani, uh, copiii nu fac decât să repete ceea ce au învățat în uh, primii ani de viață și să dezvolte aceste abilități. Când vorbim uh, despre învățarea în primii ani de viață, e important să reținem faptul că copiilor trebuie să li se permită în continuare să fie copii. Acest aspect e de reținut, adică copiii să învețe jucându-se. Prin urmare, solicitările impuse copiilor n-ar trebui să fie cele ale economiei și ale uh, pieței muncii, ci uh, trebuie să permitem uh, copiilor să se dezvolte în uh, adulți responsabili și să le oferim precondițiile pentru asta. Asimilarea de competențe cognitive sau de competențe motorii trebuie luate în considerare. Și asta pentru a putea să construim uh, indivizi compleți. Doamnă președinte, mă bucură ceea ce s-a făcut până în acest moment și cred uh, că acest raport va ajunge unul uh, excelent. Trebuie doar să reușim să implicăm și statele membre pentru a pune în aplicare toate aceste lucruri și pentru a schimba între ele bune practici. Cum spunea și doamna raportor, aș dori să menționez și eu faptul că e important să ne asigurăm că copiii vor avea dreptul la un tată și la o mamă și uh, importanța familiei trebuie subliniată aici, mai ales uh, în ceea ce privește uh, această perioadă pe care o traversăm de nesiguranță. Acest uh, lucru al uh, siguranței mediului familial uh, e un lucru care trebuie menționat. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim, doamna McClarkin. Thank you. Well, I too would like to thank uh, Mrs. Hunt. Mulțumesc și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei Hannibal pentru această inițiativă și pentru munca depusă. Toți copiii merită cel mai bun început în uh, viață și în ceea ce privește educația și cred că natura universală a acestor uh, propuneri este abordarea corectă. Aș dori să subliniez doar importanța rolului uh, părinților și faptul că și aceștia trebuie să fie la rândul lor educați. Acest lucru nu face decât să-i ajute pe părinți să sublinieze uh, importanța educației pentru copiilor. Trebuie să subliniem și importanța schimbului de date și de experiență, pentru că beneficiile economice și beneficiile care vizează um, calitatea vieții sunt clare aici. Deci e important să ne axăm pe acest subiect și mă bucur că elementele acestea au fost luate în considerare. Timo. Mulțumim. Domnul Vatimo. Grazie, chiedo scuze. Eh, no, eu sono, anch'io sono... Mulțumesc. Și eu sunt uh, foarte entuziasmat de uh, munca făcută de colega noastră, doamna Honeyball. Mă întrebam dacă s-ar putea introduce în acest raport o mențiune legată de o problemă pe care o au uh, multe țări ale Uniunii Europene, începește copiii imigranților. E o întreagă problemă cu drepturile acestor copii drepturi care nu sunt uh, respectate în toate țările. Cum spuneam, sigur că există o problemă de subsidiaritate, fiecare țară are propriul sistem, însă uh, în Italia se întâmplă că nu doar țara vrea să aibă un sistem aparte, ci unele regiuni vor să facă ce vor ele. Și poate că Uniunea Europeană ar trebui să ia mai mult în considerare aceste chestiuni. Cred că aceasta este o problemă cheie pentru multe țări și ar trebui promovată o mai bună integrare a acestor copii care trebuie să devină și cetățeni europeni. Mulțumesc! Mulțumim! Vă reamintesc un lucru. Doamna Hannibal a discutat și despre asistența ce poate fi acordată copiilor defavorizați și poate că în acest context am putea aborda și tema migrației. Acum uh, aș ruga reprezentanții comisiei, reprezentantul comisiei să ia cuvântul. Poftiți! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, comisia salută călduros acest excelent proiect de raport este o zonă de politică absolut crucială care până acum nu a fost suficient examinată și în special aspectele calitative ridicate de acest raport trebuie examinate mai îndeaproape. Credem că această versiune, acest proiect uh, legat de aspectele cele mai timpurii ale educației copiilor și îngrijirii sunt extrem de importante și credem de asemenea că rolul acestei educații timpurii este crucial pentru îmbunătățirea individului la o viață mai bună și la o calitate mai bună a vieții. Dacă aceste lucruri se fac uh, bine, într-un mod organizat, pot exista beneficii sociale și se poate rupe cercul dezavantajului și al lipsei de, de perspectivă și ar fi un lucru util pentru uh, și pentru familii uh, care au un background de imigranți care sunt imigranți recenți și pentru copiilor. Și e mult mai eficient decât intervenții uh, care să se producă mai târziu. Așadar, foarte curând Comisia își va adopta propria comunicare în ce privește educația și îngrijirea timpurie a copiilor și sperăm că va fi o completare puternică a acestui raport al Parlamentului European. De asemenea, aș vrea să spun că Proiectul de, de proiect al Parlamentului este binevenit, dat fiind că președinția ungară a ales acest subiect drept una dintre prioritățile sale și că va fi o conferință importantă la sfârșitul lunii februarie și, de asemenea, concluzii ale Consiliului pe marginea acestui subiect în luna mai. Așadar, pentru noi, concluziile Consiliului din 2008 privind uh, școlile și educația și concluziile privind educația și instruirea Uh, programul uh, de lucru. Uh, acesta conține o invitație ca să se lanseze o metodă de coordonare deschisă în această zonă de politici și cred că acest raport dă o susținere puternică acestei viitoare activități. Cum ați spus, există o serie întreagă de bune practici în Uniunea Europeană și foarte mult potențial ca să învățăm unii de la ceilalți privește politicile și bunele practici pentru a deveni mai eficienți. Așadar, suntem dorniți să facilităm acest proces în viitor și suntem dorniți să susținem și să cooperăm în continuare cu Parlamentul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Hannibal. Well, thank you. Doamna Hannibal, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor pentru lucrurile frumoase spuse pe marginea acestui raport Vreau să mă refer la câteva puncte. The, the first, um, you, you, Mrs. Pack, early... Doamna Pack, Ați vorbit de copiii care părăsesc foarte rapid școala, foarte repede școala. Da, e menționat în raport și asta e o parte importantă a ceea ce încercăm să facem. Știu că acesta este unul dintre scopurile comisiei și anume să reducă numărul copiilor care uh, uh, abandonează școala uh, foarte devreme. Și există studii care arată că dacă ai o situație mai pozitivă pentru acești copii, atunci ei vor rămâne, dacă le poți oferi o situație mai pozitivă, ei vor rămâne în școală. Apoi, problema legată de circulația în Uniunea Europeană și, de asemenea, problema uh, hranei sănătoase. Absolut de acord. Sunt uh, niște subiecte foarte bune pentru a face amendamente. Uh, Și sigur că cifra aceasta referitoare la copiii care să aibă acces la serviciile ECEC este un ideal la care trebuie să aspirăm. Ar fi foarte bine să stabilim o țintă aici. Domnule Tacula, când acest raport a fost discutat, spuneați copiii sunt copii. Așa e, sunt absolut de acord. Nu vrem să exagerăm să, nu vrem să supraîncărcăm copiii și să îi facem nefericiți. Nu despre asta e vorba, nu ăsta e scopul. Scopul este să le oferim o îngrijire bună și o educație cât mai bună și cât mai devreme posibil și să le dăm șanse cât mai bune de dezvoltare. Doamna McClarkin întreba, vorbea despre ce, se poate, ce pot face părinții acasă și că acest lucru trebuie încurajat. Sigur, absolut de acord. De aceea am vorbit foarte mult despre uh, implicarea părinților, participarea părinților în acest uh, proces uh, și să li se ofere susținere, evident că e o parte foarte importantă. Și asta ne aduce la ultimul punct al discuției legat de copiii migranților. Am vorbit în acest raport foarte mult despre copiii dezavantajați. Copiii migranților, evident că adesea sunt dezavantajați, deci practic sunt dezavantajați de două ori și am avut, uh, am văzut uh, la prima mână lucruri de genul acesta. Am uh, trăit multă vreme la Londra, am fost directoare de școală și am văzut mulți copii veniți din familii care nu erau engleze, deci copii de imigranți. Noi în Marea Britanie le spunem minorități etnice, deși e o formulare teribilă care nu se traduce foarte bine în alte limbi, dar descrie situația totuși. Și cred că acești copii adesea au nevoie de mai multă susținere și adesea Uh, astfel de copii chiar au nevoie de susținere specială și asta e un lucru bun să îl putem oferi, pentru că nu e bine doar pentru copii și pentru a realiza ce dorim să realizăm în raport, dar cred că, în general, ultimul lucru pe care îl vrea Uniunea Europeană este să, să se creeze așa un fel de clasă de, de, de uh, oameni uh, dezavantajați, de migranți, care să creeze în ce în ce mai multe probleme. Deci, deci cred că avem toate motivele să încercăm să uh, ajutăm și să implicăm acești copii și să uh, le oferim răspuns la nevoile speciale pe care le au. M-am bucurat de ce a spus uh, Comisia în legătură cu metoda deschisă de coordonare care va fi folosită pe acest subiect. Așadar, încă o dată, mulțumesc tuturor pentru susținere și sunt nerăbdătoare să finalizăm acest proces. Mulțumesc foarte mult. Pe 9 februarie, Comisia își va da recomandările pe acest subiect și îmi închipui că doamna Honeyball, care deja este în contact cu reprezentanții Comisiei, va examina aceste recomandări și își va adapta eventual raportul dacă va fi necesar și noi vom examina acest document. Nu trebuie să avem un raport separat pe acest subiect. Vom folosi raportul doamnei Honeyball în contextul recomandărilor pe care le va face Comisia. Nu mai sunt vorbitor pe acest subiect. Mulțumesc încă o dată doamnei Honeyball și Comisiei. Atunci trecem la punctul 5. de pe ordinea de zi eliberarea potențialului industriilor culturale și creative, Niciodată n-am avut atât de, de subiectul acesta ca în ultimul an, pe ordinea de zi. Cred că, de fapt, Comisia a început, a lansat un val uh, uriaș era o chestiune care plutea în aer, dar acum pare că a devenit uh, un concept foarte la modă, uneori poate chiar prea mult și exagerat, dar să sperăm că uh, raportorul ne va face cu picioarele pe pământ. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Acest raport uh, este răspunsul la o carte verde a Comisiei Europene. Este un raport din proprie inițiativă ca reacție la această carte verde intitulată exact așa Eliberarea potențialului industriilor culturale și creative. Provocarea mondializării, uh, globalizării și uh, digitalizării pare un uh, pericol pentru aceste industrie, dar pe de altă parte poate oferi și oportunități extraordinare pentru dezvoltarea Europei și poate îmbunătăți potențialul încă neexploatat, cum spune și titlul uh, uh, potențialul neexploatat de creștere și de creație al acestor industrii. Este vorba de crearea unei dinamici comunitare care să stimuleze industriile culturale și creative. Acesta este un lucru necesar. Încerc să vă expun punctele principale pe care aș vrea să insist într-un mod uh, sintetic și pe scurt. În primul rând e vorba de natura duală a acestor industrii creative și culturale, pentru că pe de o parte este uh, Uh, un aspect economic, ele contribuie la crearea de locuri de muncă, crearea de bunăstare și au și un aspect cultural prin activitățile care contribuie la dezvoltarea și integrarea socială și culturală a europenilor. Apoi au un rol important în promovarea diversității culturale și lingvistice, a pluralismului, a coeziunii sociale și teritoriale, dar de asemenea și în democratizarea accesului la cultură și în promovarea dialogului intercultural. Apoi, evident, rolul eh, jucat esențial pentru economie în eh, era digitală, prin eh, contribuțiile de inovație în cadrul noilor tehnologii și a tehnologiei comunicației și informațiilor. Apoi, sunt aspecte legate de condițiile de muncă, aspectele economice, juridice, sociale, fiscale care se manifestă în aceste industrii și, în fine, în, așa ca și în Cartea Verde care a fost evocată mai devreme, există o analiză a acestor industrii creative și culturale făcută nu la nivel general, ci pe fiecare caz pentru a pune în evidență specificitățile fiecăreia și pentru a înțelege mai bine aturile și dificultățile lor. Acțiunile sugerate în acest raport se regrupează în șase mari domenii. În primul rând, domeniul educației, după aceea al formării, al sensibilizării, este esențial să se asigure educația artistică și culturală a cetățenilor, să se respecte creația cu scopul de a dezvolta creativitatea, competența și creația de opere culturale și de patrimoniu. Cum să se atingă aceste obiective? Prin sensibilizare încă de la cele mai fragile vârste, prin programe de formare, prin cooperare și parteneriate între școli, studenți, profesioniști din sectorul cultural și creativ, întreprinderi, uh, artizani, meșteșugari, organisme financiare și prin sensibilizarea tuturor profesioniștilor sectorului, prin schimbul de bune practici, îmbunătățirea competențelor, sensibilizarea marelui public uh, prin intermediul unor dezbateri, în parteneriat evident cu autoritățile locale și regionale să nu uităm că industriile creative și culturale joacă un rol esențial în dezvoltarea polilor de creativitate local și regional, care permit o mai bună atractivitate, de asemenea crearea de noi întreprinderi și locuri de muncă, creșterea activității, atractivității turistice, păstrarea și promovarea moștenirii culturale europene. Și apoi, prin mobilitate și atractivitate. Trebuie să promovăm mobilitatea artiștilor, pentru că acesta este un mod de a ajuta industriile culturale și creative să treacă de la o scară locală la o scară națională. Un al doilea punct, difuzarea operelor uh, culturale în uh, era digitală uh, necesită crearea unor mecanisme de susținere tehnică și financiară care să ajute la digitalizarea întregului uh, patrimoniu cultural, precum și la crearea unor norme comune la nivel european și standarde comune, statele membre și Comisia trebuie să acționeze în acest sens al digitalizării. Să vorbim despre piața unică și de conținutul cultural. Industriile creative și culturale trebuie să își creeze un model de activitate inovator și să aibă acces la noi oferte legale uh, de acces online. Este timpul să se creeze o veritabilă piață online a acestor produse, să se adune la, uh, la oaltă toți actorii, să se creeze noi produse, noi servicii și să se creeze creștere economică, garantându-se accesul uh, cetățenilor la aceste produse, dar și justa remunerarea autorilor și proprietarilor lor trebuie adaptat cadrul de reglementare, în special regulile în ce privește concurența, trebuie adaptate așadar la specificitățile sectorului cultural. Difuzarea și circulația operelor prin inițiative de promovare a traducerii, dublării, subtitrării produselor, prin măsuri specifice în acest domeniu. De exemplu, noua generație de programe media și cultură pentru următoarea perioadă, 2014-2020, prin includerea în, uh, cât mai mult posibil în programarea fiecărui stat membru și prin organizarea de evenimente sau festivaluri specifice. Gestiunea industriilor culturale și creative prin intermediul unei platforme multilingvistice ar permite un acces la o rețea europeană a tuturor profesioniștilor din sectorul cultural. Pe această rețea ar putea să facă schimb de bune practici, ar putea coopera în proiecte comune sau proiecte pilot uh, de dimensiuni transnaționale, transfrontaliere și ar avea informații complete legate de regulile juridice în vigoare, precum și în legătură cu posibilitățile de finanțare prin intermediul uh, unor uh, servicii de consultanță în uh, acest domeniu al finanțării și al administrării întreprinderilor și afacerilor. În fine, trebuie formați profesioniști care să poată să asigure viabilitatea economică și financiară a produselor culturale și creative pentru a îmbunătăți accesul la credit Uh, pentru că trebuie recunoscut că adesea aceste instituții financiare bancare nu prea cunosc specificitățile acestui sector. Vorbim așadar de finanțarea acestor industrii. Trebuie garantate pentru asta investiții strategice în favoarea lor, prin intermediul accesului la finanțare adaptată la specificitățile acestei industrii, prin intermediul a noi instrumente financiare inovatoare, cum ar fi uh, dispozitive, sisteme de garanții bancare, fonduri de capital, fonduri de risc, fonduri nereambursabile. În paralel cu aceste acțiuni de sensibilizare și cu posibilitățile de finanțare deja existente, este necesar să se ofere o, asigura, o asigurare tehnică în ce privește implementarea fondurilor Uniunii să nu uităm importanța autorităților locale și regionale în ce privește crearea unor condiții favorabile pentru aceste industrii culturale și creative și pentru organismele care ar putea să le financeze prin sensibilizarea organismelor financiare uh, față de specificitățile acestei industrii, ele pot fi stimulate să investească în ele și mai ales în uh, micile și întreprinderile mici și mijlocii Uh, și de asemenea e vorba, de exemplu, de microfinanțări pe termen scurt pentru dezvoltarea unor proiecte culturale sau prin intermediul unor parteneriate public-privat uh, care să susțină activitățile culturale și creative. Ar fi de dorit ca și colectivitățile locale, regionale sau teritoriale să facă schimb de bune practici în cadrul unei rețele și de asemenea să coopereze în proiecte transfrontaliere și transnaționale, în proiecte pilot, cu scopul de a crea o nouă emulație în industria, industriilor, în industria cultur, proceselor culturale și creative. Aștept comentariile dumneavoastră în legătură cu modul în care putem îmbunătăți cât mai mult ideile concrete ale comisiei noastre. Vă mulțumesc! Merci, Marie-Thérèse. Mulțumesc, Marie-Terez. Vă atrag atenția asupra unui lucru. În acest raport, iată, sunt cuprinse lucruri pe care le dezbatem de 18 ani. În 92 am redactat primul raport pe subiectul uh, situației artiștilor europeni și pe atunci am uh, venit cu idei reluate într-un raport din 96, apoi din 99, apoi într-unul din urmă cu 2 ani. Din păcate s-au mișcat foarte puține lucruri. Este vorba, în primul rând, despre viața artiștilor europeni și despre ușurarea acesteia. Trebuie să promovăm mobilitatea lor, trebuie să facem în așa fel încât împovărările financiare să fie demontate, pentru că Iată, discutăm despre impozitarea artiștilor, artiștilor care nu au un câștig uh, stabil. Putem să învățăm de la Franța, acolo, pentru artiști, există un statut foarte bun. Deci, sunt uh, chestiuni care trebuie tratate în acest raport, nu doar subiectul industriei în sine, pentru că discutăm uh, despre cei care, or, cei care în primul rând uh, sunt motorul înfloririi industriale. Domnul Belet are cuvântul. Eh, Nederlands maken. Eh, ik ben. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt raportor pentru aviz. Asta din partea Comisiei ITRE. Cred că este important că există un aviz de la ITRE, pentru că trebuie să specificăm foarte clar că este vorba despre artiști și activități culturale, dar, în același timp, este vorba și despre chestiuni uh, economice foarte serioase. Nu este o temă soft, ba din potrivă. Este o temă care contribuie foarte mult la economia europeană cu 2,6%. Deci, vedem că industriile audiovizuale și tot ceea ce presupun jocurile video, arhitectura acestora, reprezintă un sector economic foarte cuprinzător. La comisia noastră subliniem în special accesul la posibilitățile financiare, în special pentru IMM-uri. Mereu uh, sunt necesari bani pentru implementarea unor idei uh, creative și pentru promovarea și menținerea unor asemenea activități. Avem nevoie de posibilități de, financiare, de finanțare, îi avem pe consilierii noștri în acest sens. Dorim așadar să intervenim pentru IMM-uri. Ați discutat și despre impozitarea artiștilor și impozitarea produselor în sine. TVA-ul iarăși este o poveste cu o lungă istorie. Trebuie să discutăm uh, despre diferența de TVA în ceea ce privește produsele offline-online. Nu știu dacă face sens să abordăm acest subiect încă o dată. Ideea este că avem nevoie de o cotă TVA favorabilă pentru aceste produse artistice. Acestea fiind spuse, am ajuns și la agenda digitală a Comisiei. Iată un subiect pe rol. Este extrem de important să avem un cadru predefinit pentru mediul online. Acest sector este unul transfrontalier prin definiție. Așadar, avem nevoie de un sistem de reglementare pentru că toată lumea din acest domeniu spune că are nevoie de protecția mediului online. Nu în ultimul rând, stimată doamnă raportor, aș dori să mă refer la punțile de legătură între sistemul educațional și sistemul mediul industrial. Asta dacă este să privim totul dintr-un unghi creativ. Și industriile tradiționale, industria auto, industria oțelului, și acestea trebuie să se implice din punct de vedere creativ. Avem nevoie de o puncte, punte de legătură între industriile creatoare și industriile clasice. Trebuie să venim cu impulsuri și oferim ajutor pentru stabilirea mai multor uh, puncte de contact la nivel orizontal între sectorul industriei tradițional și sectorul industriilor creatoare nu ar trebui să subminăm importanța acestor acțiuni. Ceea ce se întâmplă la nivelul industriilor uh, tradiționale este extrem de important. În rest, uh, nu o să mai intru în detaliu pentru că a fost menționat absolut totul. Președinta, mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Ne Mulțumim uh, Mariei Teresa pentru raportul redactat într-o manieră echitabilă și succintă. Cred că este important să ne axăm pe industriile creatoare și culturale. Adesea, când discutăm despre politică și economie în termeni real, vedem că aceste industrii Uh, sunt tratate ca fiind neimportante, după cum a spus Ivo, dar contribuie cu 2,6% la PIB și angajează 5 milioane de oameni. Costuri importante. Am fost mulțumit de intervenția doamnei Marie Teres, uh, dar apoi, dumneavoastră, doamna președinte, ați spus că acest subiect este tratat deja de 18 ani. E bine, ar trebui ca în sfârșit să stabilim obiective și să spunem că vrem ca acestea să fie atinse odată pentru totdeauna. Altfel, iată, uh, riscăm să fim uh, criticați. Adesea suntem criticați de faptul că vorbim, dar nu prestăm. La nivelul Uniunii Europene am putea face foarte multe, în special când discutăm despre problemele online în raport cu mm, drepturile de proprietate intelectuală o chestiune extrem de importantă pentru foarte mulți autori, actori și așa mai departe. Ați menționat exemplul Franței. Pot să menționez și eu exemplul țării mele, unde există o scutire de taxă pentru actori. Aceștia uh, nu plătesc impozitele, nici autorii de cărți. Și poate că am putea analiza aceste chestiuni pentru a stabili niște obiective la nivel european și să implementăm uh, câteva din ideile uh, menționate de Marie Therese. Avem așadar acest subiect tratat de 18 ani. Ar fi cazul să acționăm acum. Mulțumesc. Adio. Mulțumesc, spune președinta. Vă atrag încă o dată atenția asupra unui lucru. Am fi făcut ceva dacă am fi putut să o facem. Asta ca să nu se înțeleagă în sală că nu facem nimic. Noi încercăm să-i sensibilizăm pe cei care trebuie să acționeze forța executivă. La acest capitol, noi nu putem decât să emitem impulsuri. Sigur, o să transmit mai departe aceste impulsuri către guverne și către Comisia Europeană pentru ca aceste idei să fie transpuse în acțiuni concrete. Are cuvântul Petra Camerevert. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc raportoarei. Raportul, iată, abordează foarte multe aspecte importante la capitolul cultură, industrie creatoare. Mărturisesc că la început, când am citit Cartea Verde a Comisiei, am fost dezamăgită. Am fost dezamăgită pentru că am avut rapid impresia că industria culturală și creatoare oferă informații pentru tehnologiile de comunicare în masă și că sunt privite doar ca fiind uh, atât, ca făcând atât. Mi se pare puțin unidimensional. De asemenea, când discutăm despre domeniul uh, cultural, discutăm despre faptul că acest sector angajează persoane bine pregătite pe domeniul lor, ceea ce este adevărat, dar ar fi important să depășim această sferă a funcționalității, pentru că cultura și uh, industria creatoare are un rol dublu. Rol care este într-adevăr menționat în Cartea Verde, dar care nu este dezvoltat uh, suficient. Cred că ar trebui să prelucrăm puțin acest aspect. Analizez dezbaterea ce se poartă acum în Germania. Trebuie să fim prudenți industrie culturale și creatoare, prin promovarea lor, nu generează schimbări dramatice în uh, industriile tradiționale. Și trebuie să vedem, uh, să avem grijă că aceste două lucruri să nu se bată cap în cap. Promovarea culturii nu trebuie să sufere din cauza faptului că noi uh, intervenim la nivelul industriei culturale din punct de vedere economic. Este un aspect pe care trebuie să îl tratăm ca atare. Cele două domenii trebuie să aibă o valoare în sine și o promovare ca atare. Este important punctul pe care dumneavoastră menționați la capitolul 5, doamnă raportor, și anume chestiunea finanțării și, uh, finanțării pregătirii și promovării uh, minților creatoare în sectorul economic. Mințile creatoare știu foarte bine ce potențial au, însă în momentul în care se implică pe plan economic, înregistrează foarte multe probleme, pentru că nu știu cum anume pot să conducă un IMM, cum se ține un registru și așa mai departe. Eu cred că aici, iată, este necesar un sprijin adevărat pentru IMM-uri. Și cred că există foarte multe posibilități de promovare cu camerele de industrie și comerț, de exemplu, și cu alte foruri pentru a exista sprijin, pentru a primi sprijin în uh, domeniile despre care nu se învață la universitate, în mediul creator. Același lucru este valabil și pentru finanțare și accesul la creditare. Știm că în acest sens băncile nu sunt dispuse să uh, pună la dispoziția întreprinderilor creative credite foarte ușor. Așadar, cred că atunci când discutăm despre programele de promovare, uh, nu doar despre programe media și despre modul în care putem să le promovăm din punct de cultural, industrial și așa mai departe, ar trebui să ne întrebăm uh, în ce măsură putem să implicăm în programele noastre structurale posibilitatea de a promova cultura și industria creatoare. Astfel, am putea promova aceste domenii și astfel, pentru că eu cred că la nivelul fiecărei regiuni, cultura reprezintă un motor de dezvoltare foarte important. Ar fi important să analizăm problema și din acest punct de vedere. Și la fel abordez și subiectul uh, asigurării sociale. Uh, discutăm despre artiști, despre oameni, la urma urmei. Adesea, artiștii se află într-o situație nefavorabilă, nu au uh, asigurări de viață, de sănătate, mai ales la bătrânețe. S-a discutat deja despre impozitare. Eu cred că și la acest capitol răspunderea ne revine nouă, mai ales în ceea ce privește asigurarea socială a creatorilor, a artiștilor la nivel european, cred că aceasta ar trebui să fie mai bine prezentată pentru a dezvolta metode de asigurare socială. Discutăm despre persoane cărora, din punct de vedere existențial, le este foarte greu. Poate că am putea să accentuăm puțin mai mult acest aspect în raport. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Doamna McClarkin are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu, doamne Sanchez-Schmidt, pentru toată activitatea de, depusă. Industriile culturale și creative reprezintă o parte importantă a economiei europene și trebuie să ne asigurăm că cu toții uh, investim și reinvestim în aceste industrii uh, creative. Trebuie să ne gândim cum am putea să eliberăm acest potențial, cum am putea să uh, îi educăm pe cei care activează în aceste industrie pentru a putea profita de ocaziile care există acum uh, în întreaga lume. De asemenea, trebuie să informăm și legătură cu problemele existente și cum ar putea să facă compromisuri cu industria atunci când vine vorba despre uh, downloadarea ilegală de fișiere sau împărtășirea ilegală de asemenea fișiere. Așadar, aceste persoane trebuie să aibă sentimentul că sunt răspătite pentru ceea ce uh, fac. Trebuie să investim, prin urmare, în aceste industrii. Aș dori să se sublinieze însă o problemă și anume să ne asigurăm că persoanele uh, primesc recompense pentru ceea ce uh, fac. Acest lucru trebuie subliniat. Mulțumesc. Thank you. Signor Vattimo. Grazie, volevo... Domnul Vattimo are cuvântul. Mulțumesc. Doream uh, să uh, mă uh, refer și la uh, actori, pentru că există probleme serioase cu care se confruntă artiștii. Doamna președinte ne-a amintit și faptul că aceștia lucrează 9 luni și fac pauză alte 3 au așadar perioade uh, lungi în care nu lucrează, în care nu sunt uh, acoperiți uh, de asigurări și așa mai departe. Și mă întrebam, oare Comisia n-ar putea să promoveze o hartă, un ghid cu bune practici în Europa? Oare guvernele n-ar putea fi încurajate să ia în considerare acest element și să ia măsuri? Pentru că mie mi se pare că e un fapt important. Mulțumesc. Mulțumesc. Și doamna Sanchez Schmidt s-a referit la acest uh, subiect deja. Domnul Boris. Dziękuję bardzo. Chciałem także podziękować pani Sanz. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest uh, raport. Acesta corespunde unei solicitări uh, a unei majorități a miniștrilor uh, culturii din Europa. Aceștia s-au exprimat în termeni negativi în legătură cu strategia Europa 2020 spunând că aspectul uh, cultural a fost ignorat în acest document. S-a subliniat de asemenea de către miniștri faptul că acest aspect al industriilor creative lipsește cu desăvârșire din strategie. Prin urmare, cred că acest raport și discuția noastră vor umple uh, golul care există în această strategie Europa 2020. Aici avem uh, de-a face cu două aspecte. Mai întâi uh, unul economic uh, și apoi unul care vizează asigurarea educației pe termen lung a antreprenorilor și cetățenilor din Uniunea Europeană. După părerea mea, trebuie să subliniem educația culturală, pentru că asta ar avea un impact pozitiv asupra antreprenorilor viitori dacă aceștia sunt bine educați din acest punct de vedere, vor putea să facă față bine acestui domeniu profesional. Și um, e clar că asta se va reflecta într-o anumită măsură și asupra consumatorilor de cultură. Cei care beneficiază de educație culturală vor putea să accepte și să primească un conținut de uh, calitate și, uh, de asemenea, să selecteze uh, conținutul de calitate. Apoi, în ce privește aspectul economic, vom adopta în curând un raport foarte important uh, care vizează piața unică. Acesta este rezultatul muncii mai multor comisii. Și mă gândesc, oare, dacă nu cumva în acest context, am putea să analizăm și industriile creative, pentru că piața internă este cea care va juca un rol cheie în transmiterea conținutului și în promovarea culturii în întreaga Europa. S-ar putea găsi soluții uh, bune în ce privește finanțarea acestor uh, industrii. Și, în final, încă un uh, aspect. Vorbim despre fonduri europene care vizează susținerea industriilor culturale. M-am gândit la aceste aspecte la nivel regional și trebuie spus că astăzi majoritatea industriilor uh, și majoritatea companiilor concurează pentru fonduri cu uh, alte entități uh, economice, cu alte companii și e foarte greu uh, să indicăm instrumente suplimentare care ar putea fi folosite pentru a susține cultura. Astăzi este mai ușor să susținem um, soluții tehnice mai degrabă decât culturale și cred că în uh, viitoarele perspective financiare va trebui să ne axăm pe programe specifice care să vizeze exclusiv companiile din acest domeniu. Acest element va fi un element important al politicii de coeziune și aș dori ca acest subiect să fie uh, discutat și verificat de Comisia Europeană. Altfel va fi foarte dificil să susținem uh, aceste întreprinderi în ceea ce privește competiția. Aber eins müssen wir sagen, es werden einige mit einer Meinung. Președinta. IMCO este singura comisie care nu este pe lista celor care fac un aviz, care doresc să facă un aviz. Și atunci mă întreb, oare privesc și ei lucrurile așa cum le privim noi? De aceea spun că trebuie să ne implicăm mult mai mult. Doamna Runner are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc raportoarei pentru raportul exhaustiv. Iată, este ușor de parcurs și se referă la aspectele cele mai importante. Sigur, discutăm deja despre acest uh, subiect de 18 ani încoace. Privesc uh, ceea ce se întâmplă în uh, țara mea, în industriile creatoare și văd că până, iată, acum acest domeniu se bucură de o mai mare atenție ca în trecut. Deci lumea a recunoscut că acesta este un nou domeniu industrial cu potențial formidabil în ceea ce privește ocuparea. Asta observ eu analizând activitățile Camerei de Industrie și Comerț și activitățile altor organizații. Așa cum a spus și doamna Vert și dumneavoastră, doamnă președinte, cu reglementările Basel III, nu o să oferim finanțarea unei întreprinderi care se ocupă de astfel de produse. Deci nu vom avea un uh, plan uh, de afaceri credibil. La fel și spectrul politic este foarte important. Pentru aceste domenii este important să facem excepții, să găsim excepții de la Basel III. Astfel, la noi, în Austria, există institut, institute Institutul Noi, mă scuzați, care, iată, privesc educația nu doar din punct de vedere artistic, ci și din punct de vedere economic. Sigur, la noi uh, accentul cade în primul rând pe industria auto. Dar cred că putem să mergem uh, mai departe în această direcție și să le combinăm pe cele două. Pe de o parte domeniul uh, creator, de cealaltă parte domeniul economic. Instrumentele de finanțare trebuie să fie puse la dispoziția IMM-urilor pentru ca aceste persoane să poată să fie independente din punct de vedere financiar. Acum avem această incoerență pentru că în cazul activităților culturale creatoare nu discutăm doar despre acei creatori care fac uh, vase din ceramică. Nu, discutăm despre uh, muzicieni, actori și așa mai departe, care la nivelul asigurării sociale și la nivelul impozitării au probleme. Poate că ar trebui să separăm puțin acest uh, domeniu complex. Cu siguranță, exprimându-ne astfel, vocea noastră ar fi mult mai bine auzită. Mulțumesc. Domnul Stoianov are cuvântul. Благодаря ви, госпожо председател. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut raportul doamnei Sanchez și să o felicit pentru acest raport interesant. Pentru mine acest subiect este foarte european, un subiect de importanță deosebită pentru Europa. Și aceasta pentru că aici uh, vorbim despre dezvoltarea culturală, despre valorile culturale ale Europei. Aș dori în acest sens uh, să lansez două idei uh, care vizează economia. Aceste idei vizează și industriile culturale. În uh, ultimii 20 de ani, am uh, pus în aplicare multe proiecte în contextul acestor industrii creative și în toate aceste cazuri m-am lovit de două dificultăți uh, majore. Prima viza impozitarea. Domnul Ivo Belet a menționat uh, și el acest aspect. Evident, uh, aici uh, întâi și întâi vorbim despre TVA, care în Europa este de aproximativ 20%. Prin urmare, aproximativ 15% din uh, finanțarea totală pentru diversele proiecte uh, se pierde. Am putea așadar propune anumite beneficii fiscale, chiar dacă limitate, pentru că altfel uh, impozitele precum uh, impozitul pe profit, să nu afecteze atât de puternic uh, industria. Un al doilea aspect vizează din nou uh, găsirea finanțelor necesare pentru proiecte. dacă asemenea proiecte solicită finanțare prin intermediul băncilor și concurează cu uh, proiecte industriale sau cu proiecte comerciale, atunci uh, e clar că acestea se găsesc într-o situație dezavantajată de această competiție. Și asta pentru că celelalte industrii aduc uh, beneficii rapid pentru investiția făcută, spre deosebire de câștigurile din domeniul uh, cultural. Prin urmare, aș uh, sugera să venim cu o propunere pentru a stabili un fond european și fonduri naționale care pot să ofere finanțare pentru asemenea proiecte. Mai mult decât atât, acestea ar putea să ofere bani fără dobândă, deci credite fără dobândă, sau credite cu dobândă redusă care ar putea facilita punerea în aplicare a acestor proiecte. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim! Helga Trüppel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu, doamnei Sanchez-Schmidt, pentru activitatea sa preliminară. Este important să analizăm definiția industriilor culturale și creative. Pe de o parte, la nivel european, chiar dacă diferit la nivelul staților, statelor membre, avem uh, instituții uh, clasice de cultură care primesc subvenții de la stat. De cealaltă parte, avem un domeniu cultural industrial orientat către piață. Avem însă și forme mixte, o orchestră care primește subvenții de la stat, dar care prin uh, CD-uri, iată, are și un venit asigurat astfel. Trebuie să separăm cele două domenii, care sunt uh, instituțiile culturale subvenționate de stat, care nu sunt pe piață, și industria culturală. Industria culturală spune deja că este vorba despre oferte ce se definitivează pe piață. Uh, designeri, uh, arhitecți, domeniul muzical, muzeul și așa mai departe. Deci, iată, trebuie să separăm cele, să le separăm pe cele două pentru că altfel riscăm să le confundăm și să uh, împingem pe piață acest domeniu cultural uh, subvenționat deja de stat, ceea ce ar fi greșit. Dar consider că este important să discutăm din capul locului la ce ne referim când uh, menționăm subiectul industriei culturale și creative. Deci nu discutăm despre domeniul de cul- cultural, domeniul cultural clasic subvenționat de stat. Din uh, dezbaterea din Germania uh, am uh, dedus că argumentul suprem în ultimii 15 ani a fost că industria culturală angajează mai multe persoane decât industria auto. Se știa acest lucru, o știau cei din domeniul industriei culturale, dar politicienii nu. Și aici, iată, s-a iscat problema politică. Dacă discutăm despre abordarea europeană pentru industria culturală, este vorba despre perceperea ca atare a acestor industrii culturale. Și trec acum la cerințele politice. Dacă într-adevăr este adevărat că discutăm despre acea parte a industriei culturale care aduce venit, atunci ar trebui să fie parte din uh, politica economică. Deci nu trebuie modernizată neapărat industria culturală, ci industria economică la acest capitol. Și aici, iată, intrăm într-o dezbatere privind Europa 2020. Ce înseamnă creșterea inteligentă dacă nu este parte din industria culturală și creativă? Nu sunt împotriva mm, măririi bugetului cultural la nivel european. Putem să avem astfel de cerințe, chiar dacă nu vom avea succes. Ideea este că aceste premise să fie parte din uh, politica economică și strategia 2020. Cred că ar trebui să subliniem mai mult acest aspect. Doamna Ranor are dreptate când se referă la Basel 3. Pentru micile proiecte culturale industriale există mari probleme. De aceea, instrumentul microfinanțării trebuie să fie menționat aici. Și la fel, în ceea ce privește strategia Europa 2020, trebuie să pună la dispoziția uh, celor vizați toate instrumentele astfel încât când vine vorba despre punerea pe piață de noi produse, lucrurile să fie mult facilitate. De dragul coerenței țin să menționez, de dragul coerenței țin să menționez și tema drepturilor de autor. Dacă noile produse nu sunt protejate, atunci, evident, din punct de vedere economic, acestea nu pot avea același succes. Ar trebui să facem trimitere și la celelalte documente elaborate pe acest subiect. Poate ar fi indicat. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc, doamna Hannibal. <coughs> Mulțumesc. Am și eu câteva comentarii din partea doamnei Costa, care nu poate fi astăzi aici pentru că nu se simte bine. Aș dori să subliniez uh, așadar aspectele pe care dânsa m-a însărcinat să le subliniez. Aici e vorba de aspectele menționate și de doamna Trupel, și anume că aceste industrii reprezintă motoare economice. Și pot să spun că în Germania poate că uh, sunt angajați mai mulți în sectorul uh, cultural decât în sectorul uh, um, automobilelor, ori în Regatul Unit uh, se întâmplă la fel, numai că cea de-a doua industrie este cea financiară. Însă se pare că nimeni nu prea știe ce presupun aceste meserii și industria culturală tinde să fie uh, ascunsă. Doamna Costas, de fapt, uh, a dori să afle ce categorii suplimentare ar trebui uh, adăugate la această listă. Și uh, dânsa se gândea la turismul cultural și la uh, industria modei, pentru că dânsa spunea că aceste două domenii sunt caracterizate de foarte multă creativitate și spirit antreprenorial care au impact asupra competitivității Uniunii Europene. De asemenea, dânsa solicită mai mare mobilitate și un mai mare sprijin oferit um, actorilor și celor care lucrează în domeniul cultural pentru a uh, li se oferi noi uh, oportunități de ocupare. De asemenea, ar trebui susținute uh, investițiile pentru aceste industrii și aici sunt incluse și organizații non-profit care pot să ofere resurse financiare sau programe specifice, celor, specifice și similare celor din domeniul mass mediei. Mulțumesc. Ok, Doamna Alison Craft uh, din partea Comisiei are acum cuvântul. Thank you. Good afternoon. Um... Mulțumesc, bună ziua. Comisia salută călduros acest raport. Cred că principalul meu mesaj în această după-amiază ar fi să subliniez pur și simplu gradul de convergență între principalele direcții ale feedback-ului pe care l-am primit toamna trecută în urma cărții verzi și comentariul făcut de doamna Sanchez Schmidt în proiectul de raport uh, pe de altă parte. Dacă mi-amintesc, ne-am întâlnit în decembrie la ultima ședință a comisiei acesteia. Au fost 315 reacții la Cartea Verde de la o varietate de sectoare și de țări o foarte bună diversitate în ce privește nivelele de guvernare, deci de la nivel local până la nivel central. Fi interesant să uh, vedem că jumătate din cei care au reacționat acționează la nivel național sau regional, nu la nivel uh, european. Deci ne-am bucurat să vedem uh, ecourile pe care le-a găsit această consultare în statele membre. În această după-amiază aș menționa câteva puncte de convergență, pentru că ele au legătură cu multe intervenții din partea membrilor. Un mesaj foarte important care rezultă este că consultările sunt foarte importante pentru dimensiunea regională. Multe, mulți participanți au subliniat importanța rolului jucat de autoritățile regionale și locale în ce privește networking-ul, și promovarea efectelor uh, uh, de propagare între diferitele industrii uh, despre care s-a vorbit în această după-amiază. Un alt feedback important se referea la nevoia de a o, avea o mai bună prevedere a capacităților și capabilităților pentru ca să se asigure că aceste industrie oferă sau beneficiază de facilități de educare și uh, pregătire care să ajute atât pe oamenii din sectorul creativ, cât și uh, cu uh, capacități și capabilități legate de afaceri. Probleme financiare au fost ridicate de asemenea foarte frecvent, cu niște exemple foarte bune în legătură cu moduri de finanțare inovatoare, microfinanțare, etc. Aceasta este în mod clar o problemă, nu doar că majoritatea operatorilor din acest sector sunt uh, IMM-uri sau întreprinderi cu un singur angajat și care se luptă cu dificultăți reale în a obține finanțare, mai ales dată natura intangibilă a activelor lor. Foarte adesea activele lor constau în creativitate și talent și poate un alt uh, punct extrem de important care a rezultat din consultare uh, s-a referit la aspectele de copyright și de proprietate intelectuală, mai ales într-un mediu digital și foarte mulți participanți au ridicat acest subiect drept foarte urgent în uh, viitor și au cerut acțiune și au dat exemple despre cum s-ar putea încuraja noi modele de afaceri care să apară din acest context. În ce privește apoi următorii pași, cum spuneam, în decembrie Uh, finalizăm, de fapt încă finalizăm analiza feedback-ului pe care l-am primit, reacțiilor pe care le-am primit și asta va fi în forma unui document de lucru al Comisiei care sperăm că va fi adoptat foarte curând, în următoarele câteva săptămâni și apoi asta se va transforma evident într-o comunicare care este prevăzută în programul de lucru al Comisiei pentru acest an și vor fi niște propuneri de politici și propuneri strategice de asemenea și a spune că în ce privește uh, strategia UE 2020, pentru că ministrii au Ministrii Culturii au transmis recent acest mesaj în mod insistent, ce anume că ar vrea să vadă o mai mare recunoaștere a industriilor culturale în această strategie UE 2020. Există unele semne pozitive, aș zice, dacă ne uităm la inițiativele principale ale programului UE 2020, se poate spune că agenda digitală recunoaște nevoia de a susține industrie care oferă conținut, dacă vrem asta să avem mm, o piață unică înfloritoare în domeniul telecomunicațiilor și nu doar din punct de vedere al standardelor tehnice. Apoi, în ce privește uh, inovația, există o recunoaștere a importanței industriilor uh, creative pentru inovație, nu doar tehnologică, ci și socială și câțiva membri s-au referit la acest lucru. El este uh, reflectat în comunicarea din octombrie privind uh, creșterea inteligentă și politicile regionale, care aduce noul concept de specializare inteligentă. E un concept nou pentru aceste industrii, chiar pentru industrie creative și culturale, pentru că ele practic sunt unice pentru problema regională și pot constitui un punct unic de dezvoltare a potențialului și de, aproba, de abordare uh, integrată la nivel local. Așadar, putem vedea că se deschid anumite uși și scopul nostru și a Direcției Generale Educație și Cultură este să construim pe baza lucrurilor realizate în ultimele câteva luni și sperăm că și acest raport ne va ajuta să o facem. Vă mulțumesc! Tu, tu veux? Oui, merci beaucoup. Raportoarea. Foarte rapid, uh, am ascultat cu atenție toate intervențiile. Cred că nimeni nu mai are nevoie să fie convins de importanța industriilor creative și culturale. Mă bucur să văd că ne preocupă aceleași lucruri și anume importanța de a pune în evidență cele două aspecte ale acestei industrii, cel economic și cel creativ-cultural De asemenea, problema finanțării necesare, necesitatea de a găsi noi căi de finanțare, importanța diversității acestei industrii, eh, problema fiscalității este destul de delicată la nivel european și nu doar în acest domeniu al industriilor culturale și creative, Aici putem risca să avem dificultăți, nevoia de a le considera ca pe niște întreprinderi reale și apoi, evident, importanța formării, a instruirii. Și, așa cum a spus și Doris, putem fi un pic pesimiști că de 18 ani vorbim și nu se întâmplă mare lucru, dar cred că astăzi se degajează niște soluții, încep să se degajeze niște soluții. Am menționat fondurile europene, fondurile structurale, Cred că am cerut Comisiei Regii un aviz, nu știu dacă... Sau cel puțin din câte știu, până azi nu avem nimic concret de la ei, dar cred că din ce privește fondurile publice și în ce privește Europa, poate ar trebui să putem exploata aceste fonduri structurale care la nivel local și regional ar putea să ajute industriile creative și culturale. Am luat uh, notă de prioritatea strategiei UE 2020 pe care o voi menționa de asemenea. Microfonul vorbitoarei s-a închis. Cum spuneam, pe care o voi menționa în raportul meu, pentru că eu realmente cred că este important și interesant să facem legătura între aceste industrii și cultura inteligentă care este menționată în această strategie și care face parte din politica europeană și la fel, drepturile de autor sunt foarte importante, există deja în raport această chestiune. Voi încerca să uh, introduc uh, cele câteva sugestii care s-au făcut. Nu mai am nimic de adăugat, vă mulțumesc. Cazu. Mulțumim. Avem uh, raportul doamnei Marie Terez și putem să-l analizăm în detaliu și să depunem amendamente necesare la care s-a făcut referire astăzi deja. Aveți eh, timp până pe 7 februarie, luni, 7 februarie, ora prânzului. Pe 16 martie vom vota. Vă rog să nu uitați acest calendar. Mulțumim încă o dată, Marie Terez, mulțumim eh, Comisiei. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, descărcare de gestiune 2009, buget, bugetul general al Uniunii. Domnul uh, Lockegaard a reflectat la acest subiect. Este o chestiune tehnică, în mod normal, dar uh, iată că trebuie să verificăm dacă banii ăștia au fost uh, alocați așa cum trebuie, după cum s-a stabilit în buget. Domnul Lockegaard, aveți cuvântul. Danke, Frau sense? Um, well, just to start with the... Permiteți-mi, domnule președinte, să încep prin a vă reaminti, să le reamintesc colegilor care poate nu mai știu la ce se referă această descărcare, evident e vorba de decizia prin care Parlamentul European, pe baza recomandărilor Consiliului și pe baza declarațiilor de asigurare oferite de Curtea de Audit, uh, închide, dacă vreți, uh, exercițiul bugetar, încheie exercițiul bugetar. Și dacă ne uităm la procedură, Parlamentul evident va propune ori să dea descărcarea, ori să o amâne. Asta e alegerea pe care o are în față. Dacă ne uităm la raportul anual al Curții de Audit, Curții Europene de Audit, cred că e corect să se spună că politica de coeziune este uh, politica problemă, sectorul problemă. Însă, din moment ce a existat o reducere semnificativă a ratei de eroare în politica de coeziune, atunci Consiliul și Parlamentul uh, au trebuit să găsească o altă victimă, un alt țap ispășitor și cred că, din nefericire, dacă nu ne concentrăm pe această problemă, s-ar putea întâmpla ca această zonă a educației și spiritului cetățenesc uh, să devină acest țap ispășitor. Și asta este sarcina noastră în acest an, să fim atenți la acest aspect. Estimarea curții începește zona de educație și cetățenie este următoarea. Rata de eroare pentru plățile în avans, care reprezintă 87% în toate plățile, uh, este de, uh, uh, ca aproape 3% și pentru plățile finale depășește cu puțin 2%. Asta mie nu se pare o cifră prea înspăimântătoare. Totuși, pentru că raportul a făcut doar un test privind plățile finale, arătând că 24% dintre ele conțin erori, educația a devenit o țintă de critici, de critici eh, de la, din partea raportorilor. Care e situația? Am vorbit cu raportorul și pare să fie de acord că s-a exagerat un pic. Și încerc să explic ce se întâmplă. Aceste 24% rezultă dintr-un sondaj, dintr-un control prin sondaj, dar dacă ne uităm la uh, cifra totală, rata totală de eroare este de aproximativ 2%. Deci, din punctul meu de vedere, nu este niciun motiv de panică, decât dacă cineva chiar vrea să intre în panică. Acum, începește comisia noastră. Cred că avem un interes să arătăm celorlalte comisii și Consiliului că banii cheltuiți pe educație sunt bani bine cheltuiți. Adminteri, nu vom putea să ne păstrăm bugetul sau să mai creștem bugetul pentru educație anul viitor și cred că avem interesul să facem asta, cel puțin unii dintre noi. Cred că majoritatea noastră dorim acest lucru. Și sigur, nu voi permite ca această neînțelegere din partea raportorului să se transforme într-o neînțelegere generală din partea Parlamentului European. De aceea, proiectul meu de aviz încearcă să stabilească un echilibru, să zicem, între faptul că, pe de o parte, rata de eroare are o tendință de scădere și, pe de altă parte, Comisia poate și ar trebui să facă, sigur, mai multe pentru a duce această rată de eroare sub 2%. Asta întotdeauna e un scop util. De asemenea, proiectul subliniază că uh, grosul tranzacțiilor sunt implementate prin agențiile naționale și este un lucru important pentru că, de fapt, ele arată cu degetul spre comisie în acest context ca fiind partea în culpă, dar, de fapt, entitățile din state membre sunt cele, din statele membre sunt cele care implementează efectiv uh, plățile și trebuie să înțelegem acest lucru. Apoi, venim uh, la efort, problema eforturilor făcute de Comisie pentru a asista autoritățile naționale în legătură cu sistemele de uh, raportare și contabilitate și raportul ia notă cu satisfacție de faptul că mijloacele electronice folosite în procedura de aplicare au făcut lucrurile mai eficiente. În fine, raportul sus subliniază nevoia de a reduce uh, întârzierile de uh, plată, pentru că beneficiarii trebuie să se bazeze pe anumită predictibilitate a avansurilor și a plăților finale. Iată așadar starea în care suntem acum, situația în care ne aflăm acum. În ce privește calendarul, cred că termenul de amendamente este 1 februarie și avem vot în această comisie pe 3 martie. Deci, evident, sunt nerăbdător să primesc uh, amendamentele dumneavoastră și mă vă voi gândi dacă va fi nevoie de o întâlnire cu raportorii din umbră. Sigur, dacă raportorii din umbră do- vor dori să facă acest lucru, anunțați-mă și organizăm o întâlnire. Evident, aș vrea să vă uh, aud opinia. Până acum n-am vorbit decât cu raportorul, care, raportorul principal, care e membru al de apropo, uh, și uh, noi considerăm că acum n-ar trebui să exagerăm prea mult lucrurile. Cam asta ar fi abordarea. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Lochegat. Aș avea o întrebare. Ați analizat unde anume se află cele două procente, în ce domenii? La volumul acela redus de plăți, unde putem să avem uh, erori? Discutăm despre efortul pe care trebuie între, uh, întreprins pentru a obține 2000, 3000, 5000 de euro. Unde este greșeala? Undeva pe biroul comisiei, oare? E o întrebare foarte bună, într-adevăr. Și evident e o întrebare foarte tehnică. Am încercat să uh, pun și eu această întrebare în discuțiile cu raportorul principal. El mi-a promis să uh, revină cu informații pentru că e o întrebare foarte relevantă și aștept să îmi ofere aceste informații, mă contacteze și să-mi dea mai multe informații ca să fim mai preciși. Helga oh, back. Mulțumesc, Martin. Deci ne vei informa, uh, ne vedem da mai multe detalii în legătură cu acest uh, procent de 2%. Mi se pare ok propunerea în general. Uh, la punctul 5 însă, unde se spune recomandă, eu aș spune, să zicem, cere comisiei. Deci nu recomandă comisiei, ci îi cere comisiei. Deci să întărim puțin uh, limbajul, dar anumite n-am nicio obiecție. Are cuvântul comisia domnul Bernard Autz. Mulțumesc. Dați-mi voie că sunt în general de acord cu raportorul uh, domnul Lockegaard, care spune că nu trebuie să, panic, să ne panicăm în acest domeniu, că a fost vorba doar de niște neînțelegeri și de niște interpretări uh, ale unor date din raport. Pot să vă spun că acum două săptămâni comisarul Vasiliu a cerut uh, o audiere în Comisia de Control Bugetar și acolo a putut să explice în mare parte Comisiei de Control Bugetar situația și, din câte știm noi, raportorul acum se gândește să ne menționeze ca exemplu pozitiv că, pentru că am uh, semnat deja declarații de asigurare uh, din partea autorităților naționale și că avem un sistem bun de oferire a informațiilor către agențiile naționale și autoritățile naționale. Deci cred că politica de reducere a pagubelor a dat rezultate, dar sigur salutăm faptul că și dumneavoastră ați contribuit la acest lucru. În ce privește întrebarea specifică a doamnei PAC în legătură cu unde se află exact aceste erori de 2%, eh, din cauza metodologiei pe care o folosește Curtea de Audit, o, o eroare mare într-un proiect poate avea o influență mare asupra ratei generale de eroare. De exemplu, un proiect pe care l-am examinat este responsabil cu 4, uh, de 4% din rata totală de eroare. Era un proiect de uh, tineret. Uh, dar în funcție de eșantionare, uh, procentele variază foarte mult se poate ajunge să se considere la un proiect că este în rată de, e o eroare care reprezintă 100%. Și atunci, în general, uh, din rata medie ajunge uh, să reprezinte 2 sau 3%. Uh, așadar, din cauza metodologiei, vreau să clarific că toate erorile găsite au fost găsite la nivelul agențiilor naționale, nu la comisie, Asta, sigur, nu înseamnă în niciun caz faptul că nu ar trebui să mai facem eforturi să reducem și la comisie eventualele erori, dar asta a fost una dintre neînțelegerile care au existat în avizul inițial al Comisiei de Control Bugetar și anume că acest capitol ar fi fost un exemplu pentru eșecul Comisiei, când de fapt toate erorile descoperite erau la agențiile naționale. Un ultim comentariu. Sigur, suntem de acord că trebuie să facem toate eforturile pentru a reduce rata de eroare. Dar întotdeauna trebuie să ținem cont de un lucru care a fost menționat de multe ori și aici, și anume costurile controlelor și povara controlelor trebuie și ea să fie luată în considerare, pentru că deja avem un sistem foarte complicat, greu, și să nu, trebuie să fim atenți să nu exagerăm și să ușurăm lucrurile acolo unde putem. Mulțumesc. Am totuși o întrebare către dumneavoastră. Rata erorilor sunt uh, bani aruncați aiurea, bani care s-au întâmplat într-o direcție greșită. Ce să-mi închipu eu uh, când discutăm despre aceste erori? Nu a fost vorba de niciun fel de fraudă, spune reprezentantul Comisiei de obicei sunt probleme administrative sau probleme legate de selecție. Uh, uh, de exemplu, în cazul despre care am vorbit, a existat uh, o serie de participanți la acest proiect pentru tineret care erau prea, prea bătrâni, prea în vârstă ca să participe. Deci, unii dintre ei fusese admiși în program, deși erau, depășeau vârsta cerută. Lucru care ar fi trebuit uh, detectat și banii respectivi n-ar trebui plătiți. Asta e tipul de eroare care s-a manifestat for students it's often that uh, if, if we talk Erasmus there was a couple of errors found in Erasmus. La fel au fost erori găsite în dosare Erasmus pentru programul pentru studenți. Uh, era vorba de uh, durata de sejur a studentului respectiv. Dacă a stat, să zicem, 5 luni sau 6 luni și există dovezi suficiente uh, dacă, de exemplu, persoana respectivă ia bursă șase luni, dar curtea găsește dovezi numai pentru cinci luni, atunci cea de-a șasea lună se consideră că n-a fost plătită corespunzător, deci există o altă eroare. Primul exemplu nu este un exemplu neapărat negativ. De pe partea mea să învețe și cei care sunt mai în vârstă de 28 de ani dacă vor. Mulțumesc. Încă o dată raportorul Lockhart. Da, aș dori să Mă refer și eu uh, la ceea ce s-a spus. Cele două exemple uh, ascultate acum au fost cele pe care le-am aflat și eu. Sigur, se ridică următoarea întrebare. Uh, câți bani s-au cheltuit în aceste acțiuni de control, de monitorizare și câte resurse au fost consumate astfel? Lucru care ar trebui să apară în raport. Bine, spune președinta, termenul de depunere a amendamentelor, despre care sper eu că nu vor fi în număr mare, 1 februarie, pe 3 martie votul. Mulțumim, domnule Lochegard, pentru activitate, mulțumim și comisiei pentru explicații. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, tineretul în mișcare, un cadru pentru îmbunătățirea sistemelor de învățământ și de formare profesională. Avem un al doilea schimb de opinii cu raportorul Sver, care a fost uh, ministru, de, ministru al educației în Slovenia. Astăzi, iată, ne veți prezenta proiectul de raport. Aveți cuvântul. Sjednica. To je zdaj druga izmenjava mnen. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Iată, într-adevăr, al doilea schimb de opinii. Primul schimb de opinii la această comisie a fost uh, foarte bun au fost uh, manifestate și câteva critici, au fost făcute și câteva clarificări. Am, uh, ne-am decis asupra funcției acestei inițiative emblematice. ECOSOC și Comitetul Regiunilor au pregătit, uh, și-au pregătit avizul pentru acest proiect. Deocamdată această inițiativă emblematică rămâne singura pentru care este responsabilă comisia noastră. Știți foarte bine, face parte din strategia Europa 2020, strategie al cărei scop este acela de a genera o creștere inteligentă, inclusivă, durabilă. Obiectivele sunt în număr de două, îmbunătățirea educației și formării profesionale printr-o mai mare mobilitate și o tranziție mult mai ușoară pe piața muncii pentru cei care și-au terminat studiile. Avem, uh, iată, un proiect care este parțial, uh, un proiect mixt care este parțial uh, legat de sfera educațională și de sfera ocupării. În acest sens, Comisia MPL va, va veni cu un aviz noi se va referi la partea de ocupare, iar noi ne vom referi la partea de educație. Ar putea să apară niște, ar putea să apară niște conflicte cu Comisia de Ocupare, dar uh, problemele ar trebui să fie foarte mari. În ceea ce privește obiectivele și efectele acestei inițiative emblematice, la capitolul educație dorim să reducem abandonul școlar, să îmbunătățim situația educațională și atractivitatea, atractivitatea mă scuzați, pregătirii vocaționale. Nu discutăm doar despre învățământul superior, ci și despre școlile profesionale. Asta s-a decis cel puțin după, schimbul, după primul schimb de opinii. Dorim să recunoaștem și educația formală și informală. Acestea sunt obiectivele supreme spre care tânjim în domeniile în care dorim să vedem progres. După cum știți, învățământul superior reprezintă unul din cele mai importante domenii ale acestei inițiative emblematice. Am dorit ca procesul Bolonia să continue în următorul uh, deceniu. Am dorit ca universitățile noastre să se modernizeze, să devină universități de a treia generație mai deschise în fața economiei, în fața mediului. Am dori ca universitățile să fie nu doar spații de educație și cercetare, ci medii care vând know-how-ul operatorilor economici și celorlalte medii. Deci vrem ca implicarea în viața socială să fie mult mai amplă. Anumite universități occidentale au atins deja acest standard. Multe însă au rămas în urmă. Așadar, sper ca în cadrul reformei de la Bologna să reușim să ajungem din urmă țări precum Japonia sau SUA. Școlile profesionale sunt foarte importante. Este în curs de implementare procesul de la Copenhaga în acest sens. Școlile profesionale sunt mult mai bine interconectate cu mediul economic, însă dorim ca atractivitatea acestor rândul tinerilor să crească. Apoi rămâne și uh, sfera ocupării care trebuie analizată, va fi analizată de Comisia de Ocupare. Permiteți-mi să fac un rezumat al primei discuții. Președinta a considerat că această inițiativă nu trebuie nici să intre în concurență cu, nici să înlocuiască programele deja existente. De fapt, se vrea a fi o inițiativă complementară acestor programe. Se crede că pregătirea profesională va trebui inclusă. Obiectivul este acela de a avea o rată de 40% a celor care și-au terminat studiile. Nu discutăm doar despre cei care termină studii în învățământul superior, ci am vrea să avem persoane cu calificări uh, de cea mai bună calitate, calificări obținute nu doar uh, mergând la facultate. Deci toate aceste lucruri trebuie incluse în discuția noastră. De asemenea, președinta noastră a subliniat faptul că ierarhizarea universităților nu este cea mai bună idee. Ar fi mult mai important să avem un portal informativ la care să aibă acces studenții în momentul în care aleg universitatea la care doresc să se înscrie. Domnul Lökegard s-a axat pe nevoia ca universitățile să fie și mai bine interconectate cu mediul afacerilor. S-a discutat despre nevoia de a îndepărta obstacolele între afaceri și uh, universități. Doamna Ca... Doamna Camereva a subliniat necesitatea studiului în străinătate și domnul Scuria a solicitat să nu apară diminuări bugetare pentru programele de tineret. Deci programele multianuale pentru tine trebuie să continue. Doamna Claire a sugerat că nu trebuie să ne axăm doar pe învățământul superior, ci și pe școlile profesionale și pregătirea vocațională. Nu va fi ușor să atingem uh, pragul de 40%. În concluzie, aș dori să subliniez următoarele aspecte cheie ale dezbaterii. Tineretul în mișcare este o inițiativă ce trebuie să fie comprehensivă. Asta înseamnă că trebuie să includă toate sferele educaționale, inclusiv pregătirea profesională, vocațională. Nu se dorește ca programele deja existente să fie înlocuite. Este mai degrabă o strategie de follow-up pentru a garanta uh, avansarea programelor existente cu anumite îmbunătățiri. Ar trebui să subliniem faptul că ar trebui să avem o educație, un sistem educațional deschis, interconectat cu mediul de afaceri. Trebuie să subliniem o mai bună recunoaștere a rezultatelor educaționale, o mai bună recunoaștere a studiilor universitare în străinătate și a educației formale și informale. Avem nevoie de investiții mult mai ample în educație și pentru, pentru ocuparea tinerilor. Trebuie să investim mult mai mult în educație, în studenți, în școlari. Suntem în urmă cu investițiile comparativ cu SUA și Japonia. Cam acestea sunt reperele pentru noi. În loc să avem o ierarhizare a universităților așadar, ar trebui să punem la dispoziție mult mai multe informații. Trebuie să îndepărtăm anumite obstacole astfel încât mobilitatea să crească. Avem nevoie de granturi, de credite pentru cei care participă în programele de mobilitate. Trebuie să îmbunătățim competențele lingvistice și trebuie să îmbunătățim situația asigurări sociale. Stagiile de practică trebuie să facă parte din programele de mobilitate și trebuie să găsim surse de cofinanțare doresc să subliniez două posibilități. Una este menționată deja în raportul Comisiei. Ne referim la posibilitatea ca Banca Europeană de Investiții să se implice în acordarea de credite pentru uh, studenți și pentru studii. Apoi discutăm despre fondurile sociale care ar putea fi utilizate în acest sens. Conchid spunând că această inițiativă emblematică coincide cu anumite procese, evenimente importante din Parlamentul European. Am adoptat strategia Europa 2020 deja. Ne aflăm uh, în punctul în care se iau decizii importante în ceea ce privește structura bugetului european pentru următoarea perspectivă financiară. Se pune următoarea întrebare. Vor sprijini instituțiile europene politicile comunitare sau uh, va exista și sprijin pentru acele politici soft care includ educația? Eu nu pot decât să sper că toți cei de aici, de la stânga, de la dreapta, uh, din vârful ierarhiei sau de jos, uh, vor depune eforturi comune pentru atingerea obiectivului suprem al îmbunătățirii educației la nivel european. Mâine vom avea o dezbatere pe acest subiect. Vom discuta despre finanțarea post-2013. Ne va vizita și domnul Salvador Gheriga Poleda. Domnul Cătălin Sorin Ivan va fi de față și vom discuta noua perspectivă financiară împreună cu invitații noștri. Vom discuta despre structura bugetului comunitar. Se știe deja că structura aceasta reflectă structura viitoarelor politici europene. Aștept cu nerăbdare această dezbatere. Prețuiesc foarte mult uh, sarcina ce mi-a fost acordată și voi respecta conținutul uh, primului schimb de opinii. Mulțumesc. Mulțumim, spune președinta. Doamna Nevedalova. Ďakujem pekne. Ja by som rada povedala, že keď som si prečítala prvýkrát tento návrh. Mulțumesc, doamnă președinte. Când am citit pentru prima dată acest titlu, m-am gândit că este o glumă foarte bună. Eu nu prețuiesc foarte mult această inițiativă, dar se află pe masa de lucru și trebuie să ne ocupăm de aceasta. În ceea ce privește noutățile, uh, ne referim la pașaportul competențelor. Nu cred că este ceva de dorit. Vreau să știu cum anume va îmbunătăți situația și de ce înrăutățim birocrația deja existentă în programele uh, derulate. Credeam că această strategie va aduce ceva nou cu sine. Va aduce, va duce la realizarea promisiunilor făcute în ceea ce privește, de exemplu, schimbul de informații și simplificarea acestuia între tineri. Din păcate, iată că lucrurile nu stau așa. În ceea ce privește ratingul mondial, vedem foarte clar că nu stăm foarte bine. Și numai pentru că nu obținem rezultate bune la nivelul ratingului mondial, nu înseamnă că trebuie să ne facem noi propriul nostru rating european. Ar trebui să ne concentrăm altfel pe educație. În acest document nu se face nicio referire la egalitatea de gen. Și deplâng acest lucru. Per ansamblu, consider că această inițiativă creează imaginea Uh, tinerilor care trebuie educați într-un fel sau altul, astfel încât să găsească și ei un loc de muncă. Dar ar trebui să ne gândim că educația nu tratează doar acest aspect. Locurile de muncă sunt într-adevăr importante uh, și educația este importantă. Este, desigur, importantă educația în spiritul ocupării unui loc de muncă, ținând cont de vocație, desigur. Uh, Așadar, este important să oferim tinerilor posibilitatea de a da curs acestor porniri, astfel încât educația să servească unui scop mult mai uh, mare decât găsirea unei nișe pentru toți tinerii. Avem nevoie de o adaptare mult mai uh, mare în acest sens. Da, poate că reușim să o determinăm pe colega noastră să vadă latura bună a acestui program cu a doua rundă de dezbatere. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că consider că sunt multe aspecte pozitive în acest uh, raport. În uh, sens uh, larg avem studenții care călătoresc în străinătate, studiază și lucrează în străinătate. Uh, E unul dintre marile avantaje ale Uniunii Europene ca ne oferă o mai bună înțelegere, o mai bună perspectivă asupra uh, lumii și din această perspectivă, această inițiativă este foarte importantă dacă dorim să uh, obținem uh, un sentiment de apartenență la Europa, sentiment care lipsește adesea tinerilor. Cu siguranță, Multe dintre obiectivele noastre sunt uh, ușor de atins și e important să le uh, avem. Să reducem cu 10% abandonul uh, școlar e, după părerea mea, un aspect vital. Apoi să ajungă tot mai mulți tineri la al treilea nivel al educației este și pentru mine este un aspect relevant. Până în 2020 vom spori și numărul tinerilor implicați în Uh, studii profesionale și obiectivul uh, de învățare pe termen lung uh, va fi important în contextul păstrării locurilor de muncă. Am vreo două întrebări însă. Aș dori să obțin mai multe lămuriri în ceea ce privește următoarea idee. Dacă cineva părăsește sistemul educațional, va primi o slujbă fără educație suplimentară? Și uh, oare aici ne gândim la abandonul în ciclul 2 sau în ciclul 3? Uh, Pentru că aici trebuie făcută o distinție. Dacă cineva ajunge în ciclul 3 de uh, învățământ, la masterat sau doctorat, e bine, aceste persoane ar trebui să obțină mai ușor un loc de muncă. Pentru cei care îmi doresc să-și continue studiile, există și alte oportunități, însă cei care merg până la capăt cu studiile, cu un masterat și un doctorat, uh, clar că n-au cum să se întoarcă înapoi, ci trebuie să continue în această direcție să-și găsească repede un loc de muncă. Uh, și în Parlamentul nostru primim uh, stagiari uh, și aceștia au o opinie pozitivă despre Europa pe care o vor transmite acasă, vor disemina informații despre Europa. Prin urmare, cred că aici se regăsesc idei foarte bune. În cele din urmă, sunt de acord și eu cu colegul meu care a menționat că, um, într-adevăr, Trebuie ca cel puțin câteva universități uh, să fie aduse în lumea modernă. Unele au uh, idei exagerate în legătură cu importanța lor sau efectele pe care le uh, declanșează. Prin urmare, trebuie să avem un sistem mai european de rating al universităților. Pentru că acestea să își slujească scopul și să, se, să fie adecvate la mediul de afaceri sau la piața muncii putem uh, obține uh, multe dacă stabilim clar care este misiunea universităților în contextul uh, unor obiective până în 2020. Mulțumesc. Domnul Scubia are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să-i mulțumesc colegului nostru pentru că prin munca sa transformăm acest obiect misterios pe care l-am uh, tratat la început în ceva mult mai clar și mai specific. Și primim uh, de asemenea și orientări bune pentru noi toți. Cred că acum ține de noi toți să ne aducem contribuția la continuarea activității în legătură cu diverse aspecte E clar că ni se oferă anumite direcții care pot uh, fi urmate, după care putem detalia lucrurile atunci când găsim un aspect uh, realmente important. Una dintre prioritățile strategiei 2020 este să se axeze pe tineri și mai ales pe instruirea acestor tineri pentru piața muncii. Acest lucru este absolut uh, necesar, mai ales uh, în momentul în care trebuie să lămurim anumite neînțelegeri legate de cadrele financiare multianuale care privesc uh, educația și tineretul. Prin urmare, la sfârșitul acestei discuții, aș dori să spun că vor exista elemente pozitive care vor ieși în evidență și că statele membre vor primi indicații clare în legătură cu modul în care ar trebui să își desfășoare activitatea. La fel se va întâmpla și cu Uniunea Europeană în contextul viitoarelor uh, uh generații. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Rainer. Are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că problema aici, deși Milan a depus foarte multe eforturi, este că tineretul în mișcare este un uh, subiect extrem de uh, vast. În al doilea rând, este foarte important faptul că aici ne aflăm uh, din punct de vedere juridic în sfera competențelor statelor membre. Vedem foarte clar ce s-a întâmplat cu procesul uh, Bolonia. Este o situație comparabilă. Cam același lucru se va întâmpla dacă vom promova activitățile tineret în mișcare. Așadar, trebuie să sprijinim statele membre în activitățile acestora și să încercăm să ne coordonăm măsurile. Altfel, Uh, vom fi în toate direcțiile, fiecare cu ideea sa și cu fiecare stat cu istoria sa educațională și nu vom face mare lucru. Este important să întreprindem ceva la nivel european în ceea ce privește cererea și oferta. La noi există mereu cursuri de formare profesională care însă nu Uh, rezultă într-un loc uh, sigur uh, de muncă. Trebuie așadar să analizăm în ce direcție profesională trebuie să se îndrepte tineretul. De exemplu, în Austria se spune că se știe că trebuie să studiezi în domeniul tehnic pentru a obține loc de muncă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne limităm doar la acest sector tehnic, chimic, științific și așa mai departe va trebui să încercăm, așadar, ca în acest raport să plasăm accente în variate direcții, pentru că altfel statele membre vor crede că nu, nu, nu se vor regăsi în documentul nostru și vor crede că ne îndreptăm într-o direcție opusă doleanțelor acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, Hela! Domnul Boris are cuvântul. Panu Milanowi za Aș dori să mulțumesc uh, și eu uh, lui Milan pentru acest uh, raport orizontal foarte bun. Nu trebuie să ne facem griji pentru că toate aceste elemente au fost incluse în strategie și de aceea acest document este atât de important în contextul atingerii acestor indicatori extrem de ambițioși. Cred că e pentru prima dată uh, când Uniunea Europeană a adoptat niște obiective atât de ambițioase. Dacă dorim să îmbunătățim numărul celor care um, au educație superioară cu 10%, atunci trebuie să reducem rata abandonului școlar. Dacă avem planuri ambițioase în ceea ce privește uh, o educație modernă și vastă care începe de la uh, grădiniță, dacă dorim să uh, creștem nivelul uh, educației uh, în universități, atunci e clar că trebuie să avem o abordare foarte cuprinzătoare. Și aici ne axăm pe tinerii care trebuie educați așa cum trebuie pentru a putea să-și găsească slujbe în viitor. Și am aici de făcut două comentarii foarte importante. Doamna Raina s-a referit și ea la aceste lucruri. Obligația de a educa tineretul um, se află în mâinile statelor membre. Noi putem să ne facem planuri ambițioase pe termen lung, însă statele membre trebuie să fie la fel de ambițioase în a pune în aplicare aceste planuri la nivel național și la nivel regional prin strategii. Altfel, pur și simplu, noi vom avea un document ambițios uh, și gata avem nevoie de uh, o abordare coordonată la nivelul Comisiei și uh, Consiliului. În al doilea rând, aș dori să fac un comentariu foarte detaliat și anume, Vorbim despre tineretul în mișcare, ceea ce presupune că noi avem uh, responsabilități față de tineret. Și aș dori să mă întorc la discuția recentă uh, legată de situația din uh, Belarus, care a avut loc la Strasburg. Ar trebui să ne simțim responsabili pentru această inițiativă Tineretul în Mișcare. În anumite state europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene, 70% dintre tineri eh, niciodată n-au călătorit în eh, străinătate. Acesta este, eh, de exemplu, cazul Belarusului. Poate ar trebui să ne gândim și la acești tineri în contextul programelor Erasmus. Ar trebui să ne gândim la Uh, tinerii care au fost uh, exmatriculați din universitățile din Belarus. A trebuit să-i uh, acoperim și pe aceștia în programele noastre pentru a corecta sistemele distorsionate precum cele din Belarus. Aceste elemente sunt importante în contextul acestui raport. Mulțumesc. Doamna Helga Trupel are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori și eu să subliniez necesitatea coordonării cu statele membre. Doamna Runner a prezentat-o deja a spus ce s-a întâmplat atunci când Comisia, împreună cu Barroso, a venit cu obiectivul, obiectivele educaționale privind uh, Europa 2020. În uh, Germania, ecoile au fost negative, pentru că s-a pus problema ce se gândesc iarăși cei de la Bruxelles. Deci, dacă statele membre nu reușesc să încadreze la nivel bugetar aceste programe, pentru că știm că este foarte dificil să facă acest lucru, atunci vom putea uh, realiza ceva doar împreună. Deci fără implicarea statelor membre nu vom avea succes. Știm foarte bine că nu putem acționa individual și aș dori să subliniez ca și colegii mei importanța coordonării. Doris uh, și ea a oftat când s-a referit la procesul de la Bologna. Uh, Bologna a fost uh, implementat foarte diferit în uh, statele membre. În Germania a fost mai greu, în Suedia a fost mai ușor. Dar ar trebui să învățăm din greșelile comise în cadrul procesului Bologna și să tragem anumite învățăminte. De exemplu, Germania, la studiul la nivel licență, a, prin implementarea procesului Bologna a făcut ca numărul studenților să scadă. Iată un efect care nu s-a dorit. Deci trebuie să analizăm experiența diferitelor state membre, să învățăm din aceasta și să facem un schimb de bune practici. Unele universități au creat structuri uh, foarte ample care însoțesc studenții, îi ajută chiar să meargă în străinătate. De aceea cred că am putea să învățăm unii dintre același și să nu reinventăm roata de fiecare dată. Mulțumesc, domnule președinte, dar domnul Lockegaard are cuvântul. Să vă jeg godt have lov til at øh, øh, Aș dori să mă refer și eu la niște aspecte subliniate de cei care spuneau că multe țin de statele membre aici. Nimic nu se va întâmpla dacă nu avem abordarea corectă pentru a ne asigura că statele membre și Consiliul um, cumva reușesc să își dea seama că aceste lucruri sunt importante. Sunt de acord uh, cu cei care spuneau că totul trebuie legat de strategia Europa 2020, cu întreaga strategie de uh, creștere de acolo, cu acea filozofie. Trebuie să aducem așadar argumente din perspectiva creșterii, pentru că uh, altfel ar fi greu să obținem finanțare pentru noi inițiative. Trebuie deci să facem legătură între obiectivele noastre și obiectivele strategiei. Uh, strategie care se axează pe creștere. Aceasta este solicitarea mea pentru domnul raportor, să se asigure așadar că uh, acesta nu devine încă un uh, raport uh, plin de idei bune care nu este pus în aplicare. Prin urmare, trebuie să ne axăm pe chestiuni individuale, pe domenii individuale și apoi să facem un efort de coordonare. Propunerea mea este, cum spuneau și alții, să ne axăm pe legătura dintre educație continuă, mobilitate și cooperare cu uh, mediul de afaceri pentru a ne asigura că tinerii dobândesc uh, competențele necesare, inclusiv uh, abilitatea de a se descurca într-un uh, cadru internațional. Cred că acesta este elementul uh, cheie asupra căruia trebuie să ne concentrăm și sper că vor sprijini mulți această inițiativă înspre această direcție. Mulțumesc! Încă o dată subliniez ceea ce a spus doamna Nevedalova. Există o neînțelegere aici. Nu este un program. Proiectul se numește Tineretul în Mișcare. Este un apel pe care îl facem cu toții, care ne obligă să mizăm pe programele deja existente. De exemplu, învățare pe tot parcursul uh, vieții, astfel încât tineretul să fie mai bine dotat pentru viitor. Dorim să interconectăm aceste programe. Astăzi avem mai, mult, astăzi avem mai mulți piloni. Erasmus, Leonardo, Comenius și așa mai departe. Dar nu sunt interconectate. Asta vrem acum cu tineretul în mișcare. Vrem ca activitățile deja existente, programele deja existente, la care nu se va renunța, să nu fie prevăzute uh, sub umbrela unui super program. Vrem ca acestea să fie interconectate pentru perioada post-2013. Comisia, după intervenția noastră, a dat curs solicitării noastre în această direcție. Deci nu vrem nimic altceva decât să păstrăm inițiativele din programele noastre și să le consolidăm. Și desigur, în cadrul acestor programe, dorim să realizăm ceea ce a spus doamna Hannibal în obiectivele sale – dorim să realizăm ceea ce s-a uh, vehiculat în relația dintre universități și mediul de afaceri. Doamna McClarkin se uită urât la mine, dar uh, nu vrem să intervenim în cadrul subsidiarității. Ba din potrivă, uh, vom uh, acționa așa cum am făcut-o până acum și pe lângă programele uh, existente dorim să mizăm uh, pe schimburi de bune practici la nivel de ministere. Oricum mai mult nu putem să facem, nici nu vrem să facem mai mult. Tineretul în mișcare sună foarte bine și este menit să deschidă ochii celor din sfera educațională, să deschidă ochii celor care doresc să scrie educație cu E mic din nou mai ales la nivel bugetar. Nu trebuie să permitem acest uh, lucru. Trebuie să obținem uh, ceva pentru educație și formare, să europenizăm aceste domenii în uh, vederea îmbunătățirii situației tineretului. Cam atât, stimați colegi. În ceea ce privește egalitatea de gen, și eu sunt pentru uh, Um, acest uh, tip de egalitate, dar să avem uh, mare grijă, pentru că în curând, tot mizând pe egalitatea de gen, ajungem ca băieții să fie discriminați în mediul uh, studiilor. La universitate există din ce în ce mai multe fete. Așadar, când spui egalitate de gen, trebuie mai degrabă să te referi la bărbați în acest caz. Comisia dorea să ia cuvântul, dacă nu mă înșel. Vă rog. Oh, I, don't, I, I forget your name. Mrs. Erickson, yes. Bitte. Yeah, Thank you, I apologize. And, uh, dear honorable members. Doamna Erickson, Mulțumesc, mulțumesc uh, membrilor comisiei. Mă bucur să pot spune câteva lucruri. După cum știți, Youth on the Move, Tineretul în Mișcare, este o agendă foarte ambițioasă, strategică, așa cum a subliniat doamna Pac. Nu este vorba de un program, ci de o agendă strategică care propune o serie întreagă de acțiuni cheie și, evident, viitoarele acțiuni vor susține într-o mare măsură obiectivele pe care le avem în agenda uh, tineretului în Mișcare. Vreau doar să vă dau anumite unele update-uri pentru că ați avut deja informat, o informare de la mine data trecută la primul schimb de opinii. Cred că este important acum uh, să spunem că am discutat deja această inițiativă uh, încă din faza de implementare și cred că este interesant de știut că respectăm programul uh, în ce privește începerea implementării multora dintre acțiuni pe care le-am uh, exprimat în comunicare. Știți deja că am făcut destule progrese în ce privește revizuirea de la Bruges din decembrie. Un alt exemplu este faptul că acum, în președinția maghiară, discutăm recomandarea Consiliului privind mobilitatea educației pentru a reduce obstacolele care se pun în calea mobilității educaționale. Suntem uh, pe cale să analizăm toate rezultatele interesante pe care le-am primit de la diferitele consultări, fie că e vorba de programul de învățare pe tot de-a lungul vieții, fie programul Erasmus Mundus. Și de asemenea, mai târziu în această lună vom vedea un pachet mare în ce privește lupta împotriva abandonului școlar timpuriu. Iată așadar, e important de subliniat în fața Comisiei perspectiva și întregul pachet. Vreau poate să răspund la una dintre întrebările puse în legătură cu uh, ce ați spus astăzi. clarificări în ce privește garanția de utilizare. Dacă am înțeles bine, va trebui să clarific acest subiect cu colegul meu de la DG Employment, dar e o garanție pe care noi o propunem statelor membre, nu putem să o impunem, e o competență națională, dar ideea este să ai această perioadă obligatorie de patru luni de după ce ai ieșit din școală, să ai un fel de măsură de susținere, de activare sau măsură de susținere a angajării dacă persoana respectivă nu reușește să se descurce singură sau nu-și găsește o altă formă de educație. De asemenea, am uh, vrut să spun că sunt complet de acord cu ce ați menționat și anume importanța de a avea o bună coordonare între statele membre, uh, pentru că acesta este un foarte bun exemplu legat de competențele naționale. Avem o experiență foarte bună în legătură cu asta, după cum știți, în cadrul strategiei educație și instruire. Vedem că multe progrese s-au produs în procesul Bologna, cu unele slăbiciuni, desigur, și am avut și multe exemple în care, chiar cu competență națională, putem realiza foarte mult. Și cred că același lucru se poate aplica acum când intrăm în faza de monitorizare și raportare a strategiei 2020. De asemenea, am vrut să menționez că ce se întâmplă poate nu este atât de vizibil, dar este uh, important uh, la nivelul discuțiilor și schimburilor de bune practici între diversele departamente și ministere de resort din țările membre. Cred că asta este tot ce vreau să spun. Vă mulțumesc foarte mult și a fost foarte interesant să ascult dezbaterea dumneavoastră. Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult. Încă o dată, domnule Zver, dacă mai doriți să luați cuvânt. Ia bun, cratic. Eu sunt Sena Falejan. Mulțumesc, voi fi foarte succint. Diva, Sunt foarte recunoscător Comisiei Europene pentru că a pregătit acest material. Asta ne dă o ocazie să pregătim propriul nostru raport, la fel cu Comitetul Regiunilor și cu ECOSOC. Dar noi facem parte din strategia 2020 și asta mi se pare important. În afară de cele șapte inițiative amiral, este și, mai există și programul pentru competențe, capabilități și locuri de muncă. Acesta e foarte important pentru comisia noastră. Dacă Comisia Europeană n-ar fi pregătit acest material, ar fi și mai dificil, ar fi fost și mai dificil pentru noi să recomandăm statelor membre să-și modernizeze sistemele de educație și piețele muncii. Deci munca făcută de Comisia Europeană din acest punct de vedere a fost foarte importantă. Inițiativa aia însăși propune anumite acțiuni, nu e vorba de acțiuni radicale, însă ele vor completa deci, totuși ceea ce se uh, face deja la nivelul Comisiei. Așa cum s-a spus deja, această inițiativă Tineretul în Mișcare nu are drept intenție să înlocuiască programele deja existente. Noi vrem să susținem programele existente, vrem ca ele să funcționeze mai bine și mai mulți tineri să participe la aceste programe. Comisia a stabilit o țintă aproape de neatins și anume ca în 10 ani toți tinerii să aibă o astfel de posibilitate. Asta ar fi greu de realizat, dar este corect să avem ținte ambițioase. Rezultatele până acum au fost uh, excelente, nu doar în legătură cu ce a uh, spus domnul Kelly, și anume că oamenii atunci când uh, călătoresc, tinerii când călătoresc, învață lucruri noi despre alte culturi și pot învăța și pune lucrurile în context dar nu e vorba numai că se duc și studiază sau muncesc în străinătate. Nu înțeleg mai bine numai pe ceilalți, se înțeleg mai bine și pe ei înșiși și propriile lor culturi. Deci uh, efectele mobilității sunt excelente. De aceea cred că împreună cu raportorul din umbră, cu raportorii din umbră, vom lua ne vom, uh, vom internaliza această inițiativă, o vom considera ca fiind a noastră și sunt convins că următoarea discuție în această comisie va fi și mai constructivă și mai pozitivă decât discuțiile pe care le-am avut până acum, deși și până acum am primit foarte multe comentarii utile și de asemenea și critici. Criticile sunt foarte importante pentru a uh, avea o imagine mai clară. Așadar, sunt foarte recunoscător uh, raportorilor din umbră pentru unele critici pe care le-au făcut. În ce privește egalitatea de gen, Trebuie să îmbunătățim accesul egal la educație, dar asta nu are legătură doar cu egalitatea de gen, ci cu, și, cu alte lucruri. Există diferențe sociale, diferențe de standard de viață, sunt anumite regiuni care sunt în poziții mai puțin favorabile decât altele. Deci trebuie să ne concentrăm nu doar asupra calității, ci și asupra accesibilității educației. Președintele, mulțumesc și mult noroc, Milan. Sper că vom avea un text bun și că putem oferi Comisiei inspirație dacă au nevoie și dacă vor să asculte la opinia noastră. ce obțin așa mi se pare. Mulțumesc. Așadar, dragi colegi, am o propunere. Acceptați să începem acum să discutăm despre premiul Lux, că mai avem puțin timp, să începem discuția despre premiul uh, Lux Vă reamintesc că premiul Lux de anul acesta a avut un uh, mare succes, nu doar în instituția noastră, ci și în uh, țările membre. Unele delegații ale Parlamentului din diferite capitale s-au străduit să promoveze aceste filme să reprezinte, să, să prezinte, mă scuzați, ca fiind uh, filme promovate de Parlament. Avem uh, un uh, panel extraordinar pentru noile filme despre care vom discuta în cele ce urmează. Aș dori să menționez două aspecte. Uh, acest premiu nu este un premiu neapărat de film, ci este un premiu care servește diseminării filmului respectiv. Nu este un uh, film pur și simplu cel care a câștigat, ci are un context european al problemei prezentate. Prezintă o situație care să ne dea tuturor de gândit o situație pe care putem să o tratăm noi cei de aici la Uniunea Europeană. Anul acesta, Preștinția, împreună cu biroul Parlamentului, a decis următorul lucru. Pe 8-9 mai vom avea uh, în fiecare capitală a Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Europei, Uh, posibilitatea să difuzăm Difremde, străina, filmul care a câștigat, film subtitrat în limba fiecărui stat european. În al doilea rând, anul acesta, în perioada în care trebuie să vizionăm filmul pentru evaluare, vom analiza și celelalte trei filme care sunt prezentate de către panel. Și și celelalte trei filme vor fi difuzate în capitalele europene. Se va organiza un festival în 27 de state membre și în trei zile va avea loc un uh, festival lux al filmului uh, vor fi difuzate cele trei filme și la final va avea loc o dezbatere. Vom participa, ar trebui și am putea să participăm cu toții. Am văzut că astfel de evenimente uh, ne aduc uh, mult uh, mai multe în relația cu cetățenii europeni. Aceștia văd că ne preocupă și astfel de lucruri. Lucruri legate de povestirea istoriei europene. Filmul este o parte a acestei istorii. Și dat fiind că nu se bucură de aceeași popularitate ca filmul european, filmul european trebuie promovat ca atare. Premiul Lux beneficiază deja de atenția industriei filmului. Mereu uh, participăm la Veneția și filmele sunt uh, catalogate acolo pentru prima dată ca fiind uh, participante la concursul Lux. Anul acesta, pentru prima dată, am fost și la Berlinală. Am fost și la Cannes, unde am avut o zi a politicilor media europene. Deci, constant am fost într-un contact strâns cu uh, industria filmului. Deschidem așadar porți care în mod normal ne rămân închise. Și vă atrag atenția asupra unui lucru. Anul trecut, la Veneția, am, am difuzat prima dată aceste filme și am organizat un uh, eveniment împreună cu unii colegi care a arătat în felul următor. În cadrul premiului Lux am uh, invitat din cele 27 de state membre un cinefil, un tânăr cinefil. Acesta a putut să... Am, uh, mă scuzați, am invitat din fiecare stat membru câte un tânăr cinefil. Deci la final au fost 27 de tineri care au participat la festivalul de la Veneția. Aceștia au uh, putut uh, să vizioneze ce filme și-au dorit ei în cadrul festivalului au putut să discute pe marginea filmelor prezentate și s-a creat un climat european extrem de favorabil. Totul în sfera premiului Lux. Deci cine spune că ne prefacem de festivalul de film ar trebui să depună efortul de a participa la un asemenea eveniment ca să-și dea seama exact despre ce este vorba. Și aș sugera ca în acest an să procedăm la fel. Ce puteți face dumneavoastră? Am discutat deja despre evenimentul de pe 9 mai. În plus, dumneavoastră ați putea să luați filmul Difrem de Străina sau celelalte filme participante care deja sunt traduse în două, trei limbi, nu în cele 27, puteți uh, să luați acele filme și să creați un uh, eveniment cu difuzarea acestora în circumscripția dumneavoastră. Eu am făcut-o deja, am făcut-o cu filmul uh, câștigător de anul acesta și vă garantez că mereu veți găsi un cinematograf dispus să coopereze cu dumneavoastră. La final puteți să organizați o dezbatere. Vă garantez că veți ajunge mult mai ușor să comunicați cu cetățeni cu care în mod normal nu aveți ocazia să o faceți. Lux are un secretariat general în cadrul DigiCom. Bertrand Peltier este persoana care vă poate ajuta. Și Maria Selar, o italiancă, este cea care împreună cu domnul Bertrand se ocupă de organizarea unor evenimente de acest gen. Puteți să-i contactați oricând, aceștia vă vor oferi informații necesare. Consider că puteți să ajungeți la cetățeni altfel. Puteți să ajungeți uh, în, la inima cetățenilor noastre prin acest domeniu al culturii și al filmului. Recomand acest lucru călduros. Eu am făcut-o, am făcut-o împreună cu doamna Runner la Graz, unde am avut uh, această șansă și am profitat de ea. Știm foarte bine că astăzi este foarte greu să uh, entuziasmăm tinerii pentru proiectul european. Dar comunicând prin intermediul filmului veți reuși. Este un instrument care face ușor apel la tineret am ținut să subliniez acest lucru pentru că este foarte important pentru mine. Odată pentru că diseminăm filmele mult mai bine și în al doilea rând pentru că, iată, putem să abordăm teme europene care ne vizează pe noi toți. Deci, uh, și uh, pe lângă toate acestea, avantajul uh, adițional va fi acela că ajungeți mult mai repede la sufletul cetățenilor noastre. Am ținut să menționez acest lucru astăzi, mâine poate nu mai era atâta lume în sală. O să vă transmit un document care conține în engleză toate aceste idei. Am deocamdată doar versiunea în franceză. Nu este inteligibilă pentru toți. Împreună cu colegii care nu sunt parte a Comisiei pentru Cultură, puteți să discutați acest subiect, această inițiativă. Uh, am colegi de la juri, de la Econ, care propun același lucru. Deci nu este o chestiune care se limitează doar la comisia noastră. Cam atât uh, pentru premiul Lux. Noi, Comisia pentru Cultură, am, ne-am dat acordul pentru uh, organizarea unei audieri în timpul săptămânii de vizionare a filmelor o audiere cu reprezentanți uh, importanți ai sferei cinematografiei. Anul trecut l-am avut pe Wim Wenders alături de noi. Aceștia vin pentru a discuta cu noi în cadrul Comisiei de Cultură. Dacă mai sunt întrebări, sunt dispusă să vă ofer răspunsuri. Dacă nu, o să vă transmit oricum documentul în limba engleză. Vă mulțumesc, cu siguranță sunteți la fel de entuziasmați ca mine, dacă nu, entuziasmul va veni și el pe parcurs. Mulțumesc încă o dată. Acestea fiind spuse, reuniunea este declarată închisă pe ziua de azi. Continuăm cu reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. La revedere!